Okay, well, good afternoon, uh, everybody. I think we can. Uh, Bună ziua. Propun să începem, fiindcă principalii membri sunt de față și putem începe cu primul punct de pe ordinea de zi. Aș vrea să vă invit să luați loc. Înainte să începem, am un anunț foarte important de făcut pentru toți colegii mei. Aș vrea să vă spun că această întâlnire este transmisă pe internet, la fel ca și celelalte întâlniri pe care le vom avea în următoarele trei zile în diferite săli. Și de aceea sunteți rugați să folosiți microfonul din stânga dumneavoastră, fiindcă atunci va fi declanșat automat și camera video pentru a vă înregistra, în timp ce dacă folosiți microfonul din dreapta nu se va vedea nimic pe ecran. Cred că lipsește cineva. Uh, haideți să încercăm un test cu microfoanele să vedem dacă funcționează. Acestea au fost observațiile de natură practică. Și acum trecem la punctul 1, adoptarea agendei, așa cum ați primit-o în versiunea finală modificată. Vreau să vă spun că, din păcate, Doamna Head nu a reușit să ni se alăture astăzi. Ne-a informat azi dimineața că nu va reuși să ajungă și a trebuit să îi scoatem raportul de pe ordinea de zi, dat fiindcă nu va fi prezentă aici. Știu că acest lucru va cauza probleme pentru că există cel puțin un raportor din umbră care s-a străduit să fie aici pentru acel raport. În orice caz, propunerea noastră este să discutăm subiectul miercuri după masă. Acestea fiind spuse, propun adoptarea ordinii de zi. De asemenea, În ceea ce privește anunțurile președintelui, comunicările președintelui, nu am nimic special să vă anunț. Avem uh, procesele verbale ale întâlnirilor din 1-2 decembrie în dosarele pe care le aveți cu toții. Dacă doriți să sugerați uh, modificări până mâine la prânz puteți face acest lucru și dacă nu sunt modificări le vom considera adoptate. Trecem mai departe la subiectele pe ordinea de zi astăzi. După o perioadă destul de îndelungată de la ultima noastră întâlnire din decembrie, reîncepem acum discuțiile în cadrul comisiei noastre și mă bucur să vă urez bun venit la o nouă întâlnire de lucru. Mâine va fi o zi foarte importantă ne vom întâlni cu parlamentele naționale și, de asemenea, va fi prima videoconferință cu adunarea națională, cu un alt parlament și eh, de aceea vă încurajez pe dumneavoastră și pe toți să veniți să participați în număr cât mai mare. Trecem acum la un aviz foarte important în ceea ce privește informațiile privind produsele alimentare. Doamna Șaldemose este responsabilă. Uh, Doamna McClarkin nu este aici, dar în rest toți raportorii din umbră sunt prezenți. Eu am să o înlocuiesc pe colega noastră. Doamna Corața Bild, domnul Kreutzmann nu este aici, se pare. Doamna Tulnan, doamna McLaughlin nu este și domnul Salvini nu este aici. Deci nu este toată lumea, dar sperăm că vom reuși să îi avem alături de noi în curând. Doamna Șaldemose este responsabilă cu acest dosar și ne va vorbi despre amendamentele pe care le-a primit. Aveți cuvântul. Tak for det, herr formand. Jeg vil godt... Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că am primit traducerea în limba engleză a tuturor amendamentelor doar vineri, după masă. Și este vorba de 200 de amendamente pe lângă cele 80 pe care le-am uh, depus chiar eu. Ceea ce înseamnă că pentru mine a fost imposibil să citesc în detaliu toate amendamentele. Aș dori să încep prin a le mulțumi colegilor pentru că au dat dovadă de un interes așa de mare față de acest subiect care mi se pare și mie unul foarte interesant și sunt sigură că vom reuși să ajungem la un compromis în unele dintre aceste, pe unele dintre aceste subiecte, chiar dacă există puncte destul de divergente. Sugestia mea ar fi să spun câteva cuvinte despre punctele la care cred că va trebui să încercăm să ajungem la un compromis și după aceea am să-i rog pe raportorii din umbră să intervină și ei și să vorbească despre amendamentele pe care le-au depus. Înainte de a intra în detalii, însă, aș vrea să vă spun că am inventat am solicitat două întâlniri cu raportorii din umbră săptămâna viitoare, după care sper să putem avea lucrurile mai detaliate. Haideți să vedem o perspectivă generală a subiectului întâi. Este dificil să spui ceva concret cu privire la direcția imprimată de aceste multiple amendamente. Însă, în ceea ce privește dorința mea și anume ce doresc să fie introdus în directiva privind etichetarea produselor alimentare, cred și nu cred că este surprinzător că majoritatea uh, colegilor ar dori ca alcoolul să fie să nu fie inclus în acest regulament se există păreri că conform cărora trebuie să fie exclus doar vinul sau toate tipurile de alcool, însă fără îndoială există o majoritate în favoarea excluderii de un fel sau altul a produselor, a băuturilor alcoolice. Eu personal aș dori uh, să fie incluse și dispoziții referitoare la alcool. Există apoi întrebarea referitoare la unde în pachet va trebui să introducem uh, informațiile care trebuie să se regăsească pe etichete. Există o serie de amendamente. Unele spun că ar trebui să fie pe partea din fața ambalajului, altele pe partea din spate a ambalajului și altele care spun că nu trebuie să existe cerințe clare cu privire la unde trebuie plasate informațiile. În ceea ce mă privește, important este să găsim o soluție conform căreia uh, informațiile de pe ambalaj să poată fi uh, ușor citite și ușor înțelese de, com- de consumator. Deci nu trebuie să fie neapărat în față sau în spate. Important este să fie postate în așa fel încât consumatorul să nu trebuiască să caute în diferite locuri informațiile pe care trebuie să le afle. Există o serie de amendamente care se referă la dimensiunea caracterelor. Deci dimensiunea literelor cu care se va uh, tipări informația pe ambalaj. Există mai multe puncte de vedere aici. Personal, eu cred că compromisul la care am ajuns în uh, legislatura anterioară a fost unul bun, dar există voci care cred că ar trebui să existe nicio cerință sau să fie caractere mai mari. Trebuie să găsim un compromis. După părerea mea, nu este suficient să scriem doar că informațiile trebuie să fie lizibile. Cred că trebuie să avem niște cerințe mai clare, mai specifice privind lizibilitatea. Și sunt sigură că vom reuși să găsim o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Există apoi o serie de colegi care au spus că ar dori să apară anumite excepții în funcție de dimensiunea ambalajului. Pentru ambalaje de, dimensiune, de anumite dimensiuni pot să existe scutiri de la cerințele legale. Există păreri foarte divergente în acest sens. Sunt sigură că vom ajunge la un compromis, însă în ceea ce mă privește pe mine, esențial este să încercăm să nu avem prea multe derogări sau excepții, fiindcă altfel vom ajunge la un document extrem de stufos și nu cred că asta ne va ajuta la atingerea scopului să vedem ce posibilități există să găsim soluții. Poate putem introduce excepții pentru pachetele de gumă de mestecat, de exemplu, fiindcă acestea au mici dimensiuni și e dificil să pui acolo etichete mari. Un alt subiect care se regăsește în mai multe amendamente are legătură cu conținutul declarației sau etichetei nutriționale. Ce trebuie să fie obligatoriu și ce trebuie să fie voluntar ca informații pe aceste etichete? nutriționale. Proteine, sare, conținutul de grăsimi, acestea ar trebui incluse. Cred că ar trebui să stabilim împreună ce este relevant eu cred că ar trebui să introducem cât mai multe informații posibile cu privire la conținutul acelui produs alimentar spre avantajul consumatorilor. Sunt sigură că și aici vom găsi o poziție comună. Probleme cred că vor apărea atunci când încercăm să stabilim cum vor fi prezentate informațiile privind conținutul produsului alimentar. Știți probabil că eu doresc să existe un sistem de uh, codare pe culori într-un fel sau altul. Nu există prea mulți colegi care mă susțin în acest sens, cel puțin nu toată lumea. Trebuie să vedem care ar fi o propunere logică, cum am putea să-i ajutăm pe consumator să înțeleagă logic despre ce este vorba și în același timp și uh, producătorii să poată să facă față acestor cerințe. Există apoi și o discuție referitoare la scutirile care pot fi acordate statelor membre care să le permită să stabilească reguli speciale pentru anumite domenii care există sau care ar trebui să fie eliminate sau dacă informațiile referitoare din uh, directivele și regulamentele privind etichetarea trebuie să fie eliminate sau nu. Trebuie să găsim o soluție și în acest sens Există amendamente care merg în direcții diferite. Unele spun că statele membre trebuie să aibă ce norme doresc, altele spun că nu trebuie să aibă deloc norme, deci trebuie să încercăm să găsim o propunere pentru a reuși să ajungem la norme comune la nivel european, dar să luăm în diferență și diferențe, diferențele de cultură în ceea ce privește produsele alimentare sau de comunicare din statele membre și sper că vom reuși să găsim un mod să includem toate aceste cerințe. Apoi, în ceea ce privește etichetarea privind țara de origine. Acesta este o parte foarte importantă a discuțiilor pe care le-am avut până acum. Nu știu cum să gestionez această situație pentru că ideea de bază este că la nivelul consumatorului există o cerință întemeiată de a ști de unde provine acel produs alimentar. În același timp, trebuie să ne asigurăm că producătorii nu trebuie să continue să modifice ambalajul și să nu se ajungă la protecționism. Deci trebuie să găsim un echilibru și în acest sens. ar putea ca aceste cerințe să existe doar pentru produse alimentare de bază, carne, pește și așa mai departe, dar există norme în acest sens deja. Poate ar trebui să ne gândim ca această cerință să o aplicăm doar în anumitor categorii de produse. Există și aspecte mai simple care vor putea fi rezolvate ușor și cred că toată lumea este de acord cu cerința obligatorie uh, de a furniza informații uh, cu unitatea de măsură de 100 de grame și 100 de mililitri discuția este dacă ar trebui să avem și indicații referitoare la porții sau nu. Și dacă da, care ar trebui să fie aceste porții. Un alt domeniu la care cred că va fi ușor să găsim un compromis este cel al et af de områder, hvor jeg kan se, at vi kan gøre noget øh, nemt og blive deci un alt domeniu în care cred că ar trebui să găsim uh, sau vom reuși să găsim destul de ușor un compromis este cel pentru produsele alimentare nepreambalate. Știu că există colegi care doresc să fie luate în considerare toate aceste aspecte Însă, cred că ar trebui să extindem uh, scutirile pentru aceste produse, uh, dar nu prea mult, astfel încât să nu ajungem ca legislația să nu le acopere deloc. Trebuie să vedem uh, cum va fi etichetarea și furnizarea de informații privind alergiile pentru produsele alimentare nepreambalate. Intențiile noastre sunt destul de clare. Consumatorul are dreptul să fie informat cu privire la alergenii care se pot regăsi în acele produse alimentare. Trebuie să vedem cum însă reușim să luăm din nou în considerare diferitele norme, dar și aspectele culturale specifice țărilor membre. Cred că am dat suficiente informații deocamdată și aș vrea să vă rog acum să uh, vă gândiți la aceste amendamente. În încheiere, Vreau să spun că majoritatea amendamentelor care au fost depuse acoperă subiecte pe care deja le-am discutat la întâlnirile anterioare în cadrul comisiei noastre, dar există o nouă propunere din partea lui Ola Smith care sugerează să existe și informații tipărite în alfabetul Braille pe ambalajul produselor alimentare. Sigur, pare să fie o abordare foarte logică și înțelegătoare față de persoanele care au nevoie de așa ceva, dar cred că ar trebui să ne gândim dacă este posibil, dacă este fezabil. În orice caz, e un element de discuție nou și aș vrea să știu ce părere aveți. Încă o dată mă bucur că ați dat dovadă de un interes așa de mare față de acest subiect și dacă nu vom reuși să de compromis pe toate punctele, sunt sigură că măcar pe câteva vom reuși și dacă vrem ca în final să avem un raport logic și structurat, trebuie ca fiecare să cedeze câte un pic, fiindcă există amendamente care merg în direcții diferite. Cam atât deocamdată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte clară. Cred că în prezentarea aceasta ne-ați trasat și liniile de viitor. Ați spus că sunt 180 de amendamente și sunt sigur că raportorii din umbră vor fi foarte dispuși să lucreze cu dumneavoastră. Doamna Curața Bilt, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun că de mult mă bucur să colaborez cu Crisa și cu ceilalți raportori din umbră. Am progresat foarte mult pentru a ne întâlni, cum a spus și Crista, sunt domenii în care putem să fim de acord. S-a menționat că nu putem <clears throat> cel puțin să ne apropiem de strada de origine, legibilitate, dimensiunea pachetului, declarația nutrițională, prevederi naționale și 100 de grame, 100 de miligrame și alergenii, care o să ne dea o forță de eh, a insista, de a exercita presiunea asupra pieții. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să spun încă o dată care sunt principiile pe care eu și colegii de la PP, dacă secretariatul ar dori să-mi dea șansa să vorbesc cu președintele, mulțumesc. Principiile proclamate în poziția PPE cu privire la etichetarea alimentelor, care dau o mai mare putere consumatorului, libertatea de opțiune și respectarea diversității. În cele din urmă este o luptă pentru libertatea oamenilor pe care o sprijinim. Iată de ce am introdus amendamente cu privire la lizibilitate. După cum am spus deja, lizibilitatea este unul dintre elementele cheie consumatorii sunt de multe ori enervați dacă primești toate informațiile posibile, dar nu le vezi, sunt prea mărunte. Nu le poți citi. În ce privește imitațiile, nu vrem ca oamenii să fie trași pe sfoară. Sunt multe exemple cum poți utiliza nu lapte adevărat, ci grăsime vegetală în uh, înghețată și altceva care arată a fi brânză, dar nu e brânză și e pusă pe pizza. La alergen, după cum știți, uh, am uh, o poziție foarte fermă, fiindcă am un copil care este alergic la nuci și cred că nu ar trebui să fie acceptate dacă sunt uh, preambalate sau nu preambalate în unitățile alimentației publică. Informațiile trebuie să fie acceptate, după cum suntem de acord cu Crystal, pentru alimente comercializate și ambalate în magazin, la teșghea țara de origine mai controversată, dar multe dintre cunoștințele de care dispunem și studiile au arătat că este unul dintre aspectele la care oamenii țin, mai ales când e vorba de carne. Carnea e un lucru <clears throat> de care mulți oameni se tem în legătură cu sănătatea. În ce privește declarația nutrițională, am înaintat un amendament Industria ar trebui să se bucure de o anumită libertate, având în vedere că ambalajele pot diferi foarte mult, dar trebuie să fie clar, vizibil și simplu pentru consumatorul mediu să poată să înțeleagă rapid. Chestiunea alcoolului și codurile pe bază de culoare. Vreau să spun că unul dintre principiile cele mai importante este de a nu crea prea multă birocrație și complexități administrative suplimentare pentru industrie, mai ales pentru micii producători, pentru micile societăți comerciale. Și cred că putem ajunge la o poziție în care să fie avantaje reciproce. Protecție maximă pentru consumator, fără a crea costuri suplimentare pentru industrie. Motivul pentru care sunt împotriva acestui sistem de semafor este pentru că politicienii nu ar trebui să decidă ce să mănânce oamenii. Trebuie să informăm, să le oferim uh, o posibilitate maximă de a fi conștienți în legătură cu ce înghid, dar nu noi să decidem în locul lor. Și sănătatea dumneavoastră, cerințele de sănătate ale dumneavoastră nu sunt identice cu ale mele și ale copiilor mei. Suntem oameni diferiți, cu nevoi diferite de sănătate și dorim să avem stiluri de viață diferite și bugete diferite pe care suntem pregătiți să le cheltuim pe mâncare. Nu putem să alarmăm pe oameni cu uh, lumina roșie a semaforului. Nu e treaba și nici responsabilitatea noastră. Este datoria să respectăm libertatea oamenilor. Deci pentru mine și colegii de la PP, chestiunea acestor culori care să fie utilizate în coduri și semaforul, să vedem ce părere aveți despre oameni, despre ființa omenească, despre consumator. E un adult liber, uh, responsabil. Datoria mea este să ofer instrumente la maxim pentru a opta liber, nu să aleg eu în locul celuilalt. Dar sunt deschise discuții. Astăzi uh, manifestăm flexibilitate. În ce privește alcoolul, sunt întru totul de acord că e nevoie să acoperim special, mai ales când e vorba de băuturi alcoolice amestecate, pe care le utilizează tinerii, așa zisele alcopops. Dar trebuie să fie coerență. Există deja multe reglementări care acoperă vinul. O parte este acoperită, o parte nu este acoperită. Deci cred că propunerea comisiei de a culege mai multe informații, de a face o propunere peste 5 ani este logică. Nu înseamnă că nu ne pasă. Uh, despre sănătatea tinerilor, ci e o altă modalitate de a trata într-un mod mai coerent. Și valorile nutriționale de care e nevoie să fie trecute pe băuturile alcoolice nu sunt la fel. Uh, o sticlă de whisky nu poate să fie la fel, 100 de miligrame, declarația nutrițională, ca la o bucată de mâncare. Avem încredere în comisie că va face propunerile utile Uh, și logice. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deocamdată sunt de acord cu Cristă. Um, ne menținem la un nivel general, dar dacă doriți, pot să intru în amănunte la fiecare amendament. Doream să adaug o, în legătură cu prevederile naționale, suntem aici pentru a promova piața internă care să funcționeze bine și uh, dacă e fragmentare, este rău și pentru industrie și pentru consumator manifest deschidere să vedem cum să ne ocupăm de capitolele 6 și 7, dar avem tendința să fim în favoarea eliminării cât mai mult din capitolele 6 și 7. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Îmi pare rău că nu am fost suficient de atent la discursul noastră la început, însă vă asigur că am ascultat cu mare atenție. Unul dintre motivele pentru că nu am fost atent la început este faptul că secretariatul mi-a transmis că avem un nou membru alături de noi pentru prima dată astăzi, căruia vreau să-i urez bun venit. Uh, despre asta vorbeam pentru că uh, am vrut să pronunț numele corect și anume Doamna Muniz Diachia este aici alături de noi din partea Spaniei. Suntem foarte bucuroși să vă avem alături de noi și sper că am pronunțat numele noastră corect. Bun. Trecem acum mai departe. Domnul Crossman nu este aici. Nu știu dacă va mai veni, dar uh, îi vom ține locul liber, însă domnul Doamna Turner este alături de noi. Mulțumesc! Voi vorbi în limba daneză și voi vorbi rar pentru ca interpreții să aibă ocazia să traducă. Bună ziua! Aș dori să încep prin a lăuda activitatea raportoarei noastre. Trebuie să spun că noi Verdi susținem aceeași linie pe care a prezentat-o și doamna raportor. Suntem de părere că a procedat corect, ea a încercat să lucreze corespunzător cu bazele acestei directive și să o atingă obiectivul pe care și l-a propus, și anume actualizarea directivelor pe care le avem în prezent în domeniul produselor alimentare și, an- și de asemenea să țină cont și de declarația nutrițională care trebuie să îl ajute pe consumator să aleagă produsele pentru a evita anumite boli. Avem amendamente în ceea ce privește alcoolul pe care le-am înaintat și nu aș vrea să intru atât de în detaliu în prezent pentru că aș vrea ca doamna raportor să aibă timp să le citească. Trebuie să spun că a fost imposibil să citească toate amendamentele până azi și acest lucru trebuie corectat pentru că dorim să avem o dezbatere eficientă și plină de informații. Dar doresc să susțin linia pe care merge doamna raportor în legătură cu um, punctele de suprafață și anume ambalajul și etichetarea, dar și alcoolul. Deci vreau să cădem de acord asupra acestui lucru, însă vreau să abordez și un subiect uh, amplu în ceea ce privește GDA-ul. Dacă acest uh, sistem de tip semafor. Trebuie să vedem ce spun toate organizațiile de specialitate, cele din domeniul consumatorilor, cele din domeniul sănătății și de asemenea trebuie să vedem ce ne spune experiența din viața reală. Acestea sunt instrumentele de care dispunem pentru a putea decide. În ceea ce privește știința, nu s-a cercetat foarte mult în acest domeniu, însă avem din Australia și din alte continente uh, diverse rezultate uh, ale unor studii și anume, consumatorii se pot orienta cel mai bine în sistemul semafor. Acest lucru s-a dovedit și sunt informații relevante, așa încât ar trebui să le avem în fața ochilor atunci când uh, luăm decizii. Ce spun organizațiile din domeniul sănătății? Acestea sunt împotriva sistemului de tip semafor pentru că acesta este mult prea structurat, stabilește ce este o porție, ce este omul uh, mediu, uh, iar organizațiile de tipul organizații pentru consumatori, uh, organizațiile din domeniul agricol, din domeniul consumatorilor, cele din uh, domeniul agriculturii, toate spun că, în ce privește sănătatea publică, ar trebui să preferăm acest sistem, sistemul de tip semafor. Haideți să vedem care sunt experiențele concrete. Ne putem uita către Statele Unite, pentru că acolo de 10 ani există acest sistem. Deci, aceștia au o experiență de 10 ani, dar la ei există și o epidemie a obezității tot de 10 ani și ei se gândesc în prezent să renunțe la acest model și să um, se folosească de modelul britanic, deci cel al semaforului. Asta înseamnă că americanii încercă să găsească o nouă soluție pentru că sistemul pe care îl au ei nu i-au ajutat să uh, învingă obezitatea și nici alte epidemii care au apărut. Deci noi ar trebui să introducem acum un sistem pe care americanii doresc să îl elimine, tocmai pentru că experiențele au arătat că nu este un sistem bun, mie acest lucru nu mi se pare logic. Așa încât dacă este să ne uităm la cercetările științifice și dacă este să ne uităm la recomandările organizațiilor, precum și la experiența americanilor, atunci nu mi se pare că um, există vreun motiv pentru care să introducem acest sistem judeal la nivel european. Nu mi se pare bine. În uh, grupul parlamentar al verzilor, noi am susținut modelul de tip semafor și am înaintat un amendament în acest sens. Vi har læst skriften på væggen øh, i forhold til, hvad folk mener. Øh. Noi am uh, recunoscut că în grupurile parlamentare există diverse uh, opinii, știm și care este părerea oamenilor și suntem dispuși să ajungem la anumite compromisuri în cadrul acestei comisii sau în altă parte pentru că trebuie să avem și rezultate pe care să le prezentăm cetățenilor europeni. Asta înseamnă că trebuie să intensificăm dialogul cu celelalte părți. Acest lucru este clar, însă vreau să vă spun care este poziția noastră pentru a o cunoaște. Apoi, uh, ceea ce a mai menționat Crystal, există și un al treilea model pe care l-a propus domnul Kreutzmann. Există un amendament 282 este a treia variantă și ar trebui să o analizăm și pe aceasta, să vedem asupra căruia putem cădea de acord. Este o invitație și de asemenea sprijinul meu exprimat pentru activitatea viitoare în vederea obținerii de compromisuri. Mulțumesc pentru faptul că v-ați exprimat foarte clar și cât se poate de succint referitor la punctul dumneavoastră de vedere. Comisia și raportorul, precum raportorii din umbră, dacă îmi permit, aș vrea să vă spun câteva cuvinte în numele doamnei McClarkin, pentru că ea a fost uh, un participant activ la toate discuțiile. Sunt câteva amendamente la care grupul nostru a lucrat în numele ei. La modul general, noi am sprijinit poziția PPE și anume că trebuie să mai lucrăm pe aceste puncte, pentru că este vorba despre uh, un caz special în ceea ce privește ambalajul și etichetarea. Sigur, există um, spațiu de compromis referitor la modul în care vom prezenta informațiile, mai ales în ceea ce privește produsele în ambalaje foarte mici pentru că rezultatul la care s-a ajuns nu este satisfăcător pe moment. Sigur, trebuie să ajungem la un compromis, pentru că spațiul disponibil pentru nu este suficient. Studiile pe care le-am făcut în cadrul comisiei, uh, în ceea ce privește supraaglomerarea de informații, ne-au arătat cum stau lucrurile. Însă, um, Într-adevăr, um, ceea ce a spus Donald Turner referitor la uh, sistemul tip semafor este interesant. Acesta este un uh, sistem care ar putea simplifica lucrurile și sper că putem ajunge la un compromis pe această direcție. Am exprimat câteva puncte specifice și știu că acesta este un punct uh, specific țării mele, dar este de asemenea un punct de interes general. Culoarea sistemului de măsurare a fost promovat Culoarea indică valoarea nutrienților de pe produs și acesta este un sistem care am vrea să fie înțeles cât se poate de clar. Am făcut câteva propuneri și în ceea ce privește etichetarea și declarația nutrienților. Sper că propunerile noastre vor fi sprijinite pentru că doamna Șaldemoze și doamna Coreața Bild uh, au spus că mai doresc informații pe această temă și de asemenea există câteva situații referitoare la anumite produse, cum ar fi produsele pe bază de carne de pui, care ar putea conține și proteine de porc sau de vită, în urma modului tipic de producere a acestora. De aceea trebuie să stabilim cum vom aborda alergenii în asemenea situații, pentru că există anumiți alergeni specifici care ar putea apărea la aceste produse. Dacă un anumit produs pe bază de carne de uh, rață are și anumite proteine de la carnea de porc, atunci acest lucru ar trebui semnalizat într-un fel de ambalaj. De asemenea, um, am propus câteva aspecte referitoare la etichetarea obligatorie și alte reguli comune în ceea ce privește uh, alergenii și am dorit ca acestea să fie introduse în discuție și să discutăm pe această temă. De asemenea, noi am um, urmărit acest dosar îndeaproape și în numele doamnei Clarkin um, trebuie să vă spun că ea dorește să participe la următoarele discuții și să ajungă la un compromis. Cam atât din punctul nostru de vedere. Observ că a sosit domnul Kreutzmann. Doriți să luați cuvântul pe scurt, pentru că doamna Trantafility dorește și dânsa să ia cuvântul și apoi am putea să revenim la dumneavoastră. Doriți să procedăm așa? Deci întâi doamna Trantafility. Din, punctul, din partea grupului nostru va vorbi domnul Dion. Um, ja, we hebben een, uh, een hoop zaken opgebracht in onze amendementen. Mulțumesc, domnule președinte. Ne preocupă anumite subiecte importante din cadrul um, amendamentelor dar încercăm ca aceste uh, amendamente să nu introducă diferențe între o mare companie și o companie mică, artizanale. Toate trebuie să se poată uh, adapta la aceste reguli și dacă pornim de la acest principiu, trebuie să încercăm ca aceste norme să se aplice atât marilor companii, cât și celor artizanale. Deci nu trebuie să existe niște cerințe disproporționate în ceea ce privește, să zicem, dimensiunea caracterelor cu care este tipărită informația. De exemplu, pentru produsele alimentare nepreambalate. Sau o derogare pentru băuturi alcoolice Acolo trebuie să găsim o altă soluție decât cea care este propusă acum. Și aici intrăm în domeniul băuturilor mixte uh, care lasă impresia că poate nu conțin alcool și acest lucru pune în pericol tinerii care le consumă. Considerăm că vinul trebuie să uh, fie uh, subiectul unei excepții, unei derogări De asemenea, trebuie să avem în vedere micile întreprinderi atunci când formulăm aceste amendamente și când încercăm să găsim o soluție de compromis. Dar trebuie să ne asigurăm că nicio categorie de întreprinzător nu va deveni victima acestor norme care sunt prevăzute pentru a servi o cauză bună. Nu trebuie să transforme producătorii în victime. În ceea ce privește codul de culori, trebuie să fim flexibili în ceea ce privește reglementarea în acest sens. Am discutat cu consumatori britanici care au fost entuziasmați de această idee, o parte dintre ei, dar, pe de altă parte, există și anumite riscuri, fiindcă roșul uh, va semnaliza întotdeauna ceva rău și verdele ceva bine. Dar există uneori nevoia să combinăm aceste culori și trebuie să vedem cum vor fi percepute de către consumatorii. Uh, răspunsurile, reacțiile de până acum sunt pozitive, dar nu este aceasta neapărat soluția finală. Deci trebuie să fim uh, flexibili, să avem în vedere micile întreprinderi, să nu uh, suprareglementăm și să încercăm să găsim norme care să ducă la informații inteligibile pentru consumator care să știe cu ce au de-a face. De asemenea, trebuie să vedem și cantitatea de informații care trebuie furnizată consumatorilor. Întotdeauna, um, de exemplu, pe un produs mă uit la numărul de calorii, la conținutul caloric și um, Totuși, îmi dau seama că nu este suficient să știu doar caloriile dintr-un produs. Trebuie să știu conținutul de grăsim și alte ingrediente. Deci, pe etichete, trebuie să ne axăm nu doar pe conținutul caloric, ci să uh, dăm și alte informații importante. Cam asta am avut de spus deocamdată și când discutăm pe amendamente, intrăm în detalii. Mulțumesc foarte mult, domnule Dion. Acum domnul Kreutzmann, care este raportor din umbră pentru grupul ALDE. Mulțumesc, domnule președinte vreau să abordez o idee care a fost exprimată și anume, prea multe informații nu înseamnă informații, ba chiar deloc. S-a vorbit foarte mult pe această temă, de aceea trebuie um, ca informația să fie cât se poate de lezibilă pentru consumator, de aia nu trebuie să fie prea încărcată, astfel încât uh, consumatorul să nu mai poată citi deloc informația, pentru că nu asta este intenția noastră. Um, pe această direcție am înaintat și amendamentele noastre pentru că este cât se poate de clar, din punctul nostru de vedere trebuie precizați alergenii, pentru că multă lume ar putea fi afectată de uh, aceștia, dar toate celelalte informații nu sunt necesare. Noi ne-am gândit uh, la modelul următor, 100 de mililitri, 100 de miligrame să reprezinte o bază, pentru că este bine să discutăm despre anumite aspecte specifice. De exemplu, dacă le spunem celor cu, um, care produc pachetă de gumă demestecat, um, că este nevoie de o porție de 100 ml sau 100 mg, atunci um, acea porție le ajunge o lună. De aceea trebuie să ne gândim și la acest sistem al porțiilor. Trebuie ca produsul să poată fi lizibil, să fie informația succintă și, de asemenea, avem nevoie de o bază comparabilă. Foarte important este de să ne referim și să ne raportăm la aceste 100 mg, 100 de ml. Aceste lucruri pot fi prezentate și grafic și ar fi bine să se întâmple așa și de asemenea uh, trebuie să ne raportăm mereu la acest principiu al nostru. Atunci când um, dezvoltăm un regulament la nivel de Europa, acesta nu trebuie să se deterioreze la nivel național, pentru că altfel nu obținem niciun profit și niciun avantaj pentru niciuna dintre părți. Dacă noi stabilim niște reguli europene care există și la nivel uh, național, atunci birocrația este dublă, pentru că um, trebuie producătorul și consumatorul trebuie să se uite ce se dorește la nivel de Europa și apoi trebuie să privească la nivel național și să vadă ce permite fiecare stat în parte. În felul acesta, ideea um, unei piețe unice este distorsionată, așa încât dacă ajungem la o decizie, o decizie politică, trebuie să um, stabilim că aceasta este obligatorie pentru statele membre. În acest sens, amendamentele pe care le-am înaintat, acesta este principiul pe care mergem noi și anume să fie atât de multe informații cât sunt necesare, dar să nu fie prea multe, să nu fie o informație prea stufoasă, pentru că altfel um, consumatorii ar putea avea probleme. Și mai există un punct slab în ceea ce privește um, declarația nutrițională. Uh, și anume uh, conținutul caloric în ceea ce privește um, praful pentru piure, piureul din fulgi. Întrebarea este conținutul caloric al fulgilor respectiv sau al rezultatului, deci al piureului de cartofi. Pentru că eu cred că trebuie um, sta, oferit aici informații referitoare la nutrițienții care se găsesc în piureul de cartofi, deci rezultat altfel uh, informația este una eronată. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Dar dacă pregătim acest piure cu apă sau cu lapte, iată, conținutul valoric, caloric se schimbă. E ceva la care am putea să ne gândim. Mulțumesc raportorilor din umbră. Acum am alți patru colegi care doresc să intervină. Am să citesc lista și să-mi spuneți dacă cineva mai vrea să intervină. Domnul Haung domnul Schwab, doamna Vaila, doamna Steiler și domnul Moții. Dacă cineva dorește să uh, mai participe la discuție, vă rog să vă anunțați, domnule Hainoc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Uh, doamnei raportor pentru calitatea acestui proiect de aviz și pentru implicarea de care a dat dovadă pentru protecția consumatorilor. Ni se propun foarte multe îmbunătățiri care pot fi aduse la textul inițial și sper că această comisie va sprijini propunerile colegei noastre, fiindcă e vorba de un subiect care este uh, relevant pentru cetățeana, uh, relevant pentru toți cetățenii, mai ales pentru cei mai puțini informați. Singurul aspect asupra căruia există semne de întrebare, după părerea mea și altor colegi, este propunerea de a folosi acest sistem al semaforului pentru a indica valoarea energetică a produselor alimentare. Dacă un astfel de cod de culori poate fi eficient în ceea ce privește consumatorii deja informați în anumite țări unde protecția consumatorilor este mai puțin dezvoltată și consumatorii sunt mai puțin uh, informați, acest sistem, care e un pic uh, prea simplist, ar putea să dea efecte nedorite. De exemplu, consumatorii ar putea să nu mai uh, utilizeze produsele marcate cu culoarea roșie și Totuși, în anumite cazuri, acestea nu sunt periculoase pentru sănătate, consumate moderat. Dar ar putea că acești, acești consumatori ar putea să uh, folosească, să consume mai multe produse marcate cu verde. Sondajele au arătat că există produse uh, care ar putea să, primească culoarea verde, de exemplu băuturile fără zahăr, dar care conțin aspartam care este cancerigen. De aceea am sugerat o serie de amendamente care să îmbunătățească modul în care este indicată valoarea energetică a produselor alimentare, fără însă a stigmatiza anumite produse. După părerea mea, valoarea energetică pentru 100 de grame sau 100 de mililitri care este în prezent singura cerință obligatorie, nu este pertinentă pentru consumatorii care um, consumă produse alimentare cu greutate sau volum variabil. Propun ca valoarea energetică să fie indicată în funcție de porție și în cazul în care avem un produs alimentar neporționabil, în funcție de greutatea netă a produsului și astfel consumatorii vor avea informații mai precise și mai ușor de înțeles. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Șvab, acum. fiind Mulțumesc, domnule președinte. Impresia care uh, mi s-a confirmat și după ultima luare de cuvânt este faptul că discuțiile se învârt în jurul directivei privind etichetarea produselor alimentare și că aceasta se uh, îndreaptă pe drumul cel bun. Cunosc aceste discuții din legislatura trecută și luările de cuvânt pornesc tot mai mult de la principiul că nu avem doar cele trei elemente pe care doamna Tumon le-a uh, prezentat, și anume organizațiile, știința și experiența, ci avem și rațiunea umană de care trebuie să ținem cont. Și rațiunea sănătoasă a oamenilor uh, ne arată că experiențele pe care le-au avut americanii cu sistemul lor au arătat în fapt că sistemul nu funcționează în mod optim. Dacă noi putem trage concluzia că de aceea sistemul semaforului este cel bun, mi se pare un lucru dubitabil, pentru că uh, s-a atras atenția asupra faptului că la multe exemple uh, limită, uh, ajungem cu anumite etichetări simplificate la limitele produsului. De aceea nu cred că este bine să procedăm așa, ci mai degrabă să pornim de la experiență. Și aceasta este și părerea grupului parlamentar pe care îl reprezint. Am dorit să mai uh, abordez un punct care a fost abordat, dar care îmi face mie probleme în uh, circumscripția mea electorală. Eu provin din zona Schwarzwald și acolo există o șuncă uh, de Schwarzwald care ar trebui să fie um, etichetată ca atare. Aceasta este protejată la originele, doar, um, dar carnea în sine, ea nu provine din Schwarzwald, ci din alte zone, chiar din alte țări, este trimisă în alte părți pentru a fi prelucrată. Într-adevăr, originea este la noi în Schwarzwald, dar prelucrarea este în altă parte, așa încât mie mi-ar plăcea să existe un sistem de etichetare și pentru acest tip de produse, însă specialiștii spun că este foarte dificil pentru că nu se știe în baza căror produse poate fi stabilită um, calitatea cărnii pentru a ajunge în final la o etichetare a originii. Sunt curios ce uh, progrese putem face pe această direcție. Mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc, domnule Schwab. Doamna Weiler urmează. Äh, da, mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi acest dosar al doamnei Șaldemoze uh, este foarte dificil uh, și nu aș fi la cuvântul dacă prima lor de cuvânt nu a fost a doamnei Bild. În, uh, indiferent în ce mod decidem noi în comisiile competente, nu mi se pare bine să avem un ton atât de agresiv împotriva sistemului semaforului. Să spunem că libertatea cetățenilor împotriva dictaturii și um, faptul că cetățenilor nu li se oferă suficientă libertate, mi se pare uh, necorespunzător și inadecvat. Sistemul semafor are anumite avantaje, nu prezintă numai avantaje, însă putem să mai discutăm pe marginea acestui model, însă dacă este să ascultăm cetățenii din țările noastre, atunci sunt convinsă că nu numai cetățenii germani și consumatorii germani doresc acest sistem al semaforului, ci și britanicii sunt mulțumiți cu acest sistem și de asemenea și alte state îl doresc. Poate că anumite aspecte sunt simplificate, însă dacă este să-i ascultăm pe cetățeni, atunci ar trebui să vedem cum stau lucrurile în ceea ce privește acest sistem de tip semafor și să-l luăm în considerare. Deci vă rog să nu avem așa un ton agresiv, pentru că sistemul semafor nu cred că reprezintă o dictatură împotriva libertății cetățenilor. Eu sunt de acord cu domnul Schwab și doresc să-i spun și vecinului meu din partea stângă că ar trebui să nu renunțăm la uh, rațiune și conștiința fiecărui cetățean în parte. Fiecare om, fiecare consumator știe cât zahăr conține cola și știe câtă grăsime se găsește în cartofii prăjiți. Nu trebuie să etichetăm acest lucru pentru că știm aceste lucruri. Acest lucru pe de o parte. Pe de altă parte, întrebarea doamnei Christel Schaldemose în ceea ce privește uh, scrisul Brai. Mi se pare o idee șarmantă, însă eu, uh, în circumscripția mea electorală, am o uh, școală pentru nevăzători care este de mari dimensiuni și um, cred că acest lucru ar fi greu de implementat. Poate că ar trebui să existe o bază de voluntariat în această privință, adică toți cei care uh, produc um, alimente deci producătorii și comercianții care doresc să facă acest lucru și pot face asta din punctul de vedere al produsului, ar putea să încerce să o facă în baza voluntariatului. Poate că ar fi o primă soluție. În ultimul rând, produsele regionale și acest subiect aș dori să-l abordez. Ca și dumneavoastră, cu toții, am uh, acasă produse regionale pe care doresc să le promovez și vis-a-vis -vis de care dorim ca și cetățenii, din motive ecologice și anume transport și altele, să consume și să cumpere în mod primordial aceste produse. Vorbim de carne, vorbim de uh, fructe, Um, în ce privește fructele și vinul, avem informațiile privind regiunea exacte. Um, avem chiar și regiunea numită, Italia de Sud, Calabria și așa mai departe. Mi se pare foarte bine dacă se face acest lucru și pentru carne. Însă, domnule Schwab, nu sunt atât de generoasă ca și dumneavoastră să spun um, carnea provine din Otesan dacă ea uh, este produsă în Frankfurt pe Oder sau în altă regiune. Mie mi se pare normal ca dacă tot există acest avantaj concurențial să precizăm uh, unde a fost produs alimentul respectiv și fabricat și care este originea. Cred că aceste lucruri ar trebui să fie uh, considerate în ceea ce privește etichetarea. Noi nu ar trebui să spunem că produsul este uh, fabricat în Ungaria sau Irlanda. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, domnule Weil. Acum, doamna Steil. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Cristel pentru eforturile deosebite cu atâtea amendamente. 280, ai făcut o treabă minunată să ajungi atât de departe și sper că pe viitor amendamentele o să sosească mai rapid. Când vorbea doamna Weiler despre diverse produse de la fermier și etichetarea în braille. Ar fi bine eventual să vedem directiva privind fermierii, unde amendamentele au fost adoptate și cred că e o ocazie să facem ceva pur și simplu, să ne uităm la ce am făcut în trecut și ce a avut succes. În ce privește etichetarea țării de origine, sprijin ce s-a spus aici, e important să ne ocupăm de acest aspect. În ce privește sistemul cu semaforul, venind din Regatul Unit, cred că uitându-ne la dovezile din sistemul de sănătate și la organizațiile pentru consumatori, se pare că acest sistem e cel mai ușor, cel mai popular, mai ușor de folosit ca să-i ajute pe consumatori. Nu forțează pe nimeni să facă nimic. Le dă consumatorilor libertatea de a face uh, de a opta în cunoștință de cauză, care cred că e întregul scop al propunerii. Și ceva interesant despre care nu s-a vorbit la comisia noastră este că, de fapt, multe companii adoptă sistemul semafor pentru că văd un avantaj din punct de vedere comercial. Consumatorii vor să își promoveze starea de bine, sănătatea cu o populație tot mai în vârstă în Europa N-am vorbit nici despre faptul că mult din ce facem noi în acest proiect e la produsele preambalate, ceea ce, cel puțin în circumscripția mea, unii consumatori cumpără aceste produse. Dacă putem face presiune asupra organizațiilor care le produc să fie mai sănătoase, să rezolvă multe probleme pe termen de lungat, afecțiuni cardiace și așa mai departe. În ce privește dimensiunea porților, e ceva foarte important și Cred că e mare păcat că producătorii de cereale nu se ocupă în mod adecvat și a existat un document pe care nu l-au citit uh, infractorii în domeniul cerealelor care spune că trebuie să se facă mult mai mult în ce privește dimensiunea porților și această propunere face acest lucru. În ce privește alcoolul, sunt de acord. Dacă nu suntem receptivi, să zicem, industria uh, whisky-ului scoțiană și altele nu trebuie să îi scoatem cu totul de aici. Săptămâna trecută s-a discutat despre băuturi eh, cafeinizate care conțin alcool. Într-un raport, un tip de băutură alcoolică cafeinizată a fost inclusă în ceva care se numea podcast. Dacă ne uităm la astfel de băuturi cu cafeină și alcool, efectul, eh, comportament antisocial, cred că trebuie să ne asigurăm că ne ocupăm din unele dintre produsele cele mai spinoase cred că există ocazie în acest sens să cerem o interdicție cu privire la aceste băuturi uh, cafeinizate alcoolice în același timp. E un lucru de care trebuie să ne ocupăm. În fine, aș vrea să o întreb pe Cristă dacă știm ce se întâmplă la Comisia de Mediu, fiindcă știu ce se întâmplă la Comisia Libe. E important uh, pentru mulți dintre cetățeni care doresc aceste probleme să fie tratate și sper că vom putea soluționa divergențele sau diferențele de păreri în următoarele săptămâni. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc foarte mult! Ultimul vorbitor va fi domnul Moții. Domnule Croisel, mai doriți să spuneți ceva? Să auzim și ce are de spus reprezentantul Comisiei sau al uh, Consiliului, domnul Moții. Mulțumesc. Vreau să intervin și eu în această discuție în ceea ce privește codul de culori, care acum se numește semafor și care, iată, este o idee care câștigă teren. Cred că tocmai pentru că avem o comisie care trebuie să apere drepturilor consumatorii, trebuie să avem același obiectiv. Uneori, modul în care vedem noi lucrurile trebuie să fie analizat din perspectiva obiectivului final. Cu toții dorim ca consumatorii să poată face o alegere informată pe baza anumitor criterii. Și atunci când aud aici păreri că există companii care aleg codul culorilor pentru că acestea reprezintă un avantaj comercial, mi se pare loc. Dacă se alege acest cod de culori pe baza unui parametru, și anume conținutul caloric, se riscă să se confunde și am auzit de mai multe ori fiind aici menționată ideea alimentației sănătoase. Deci riscăm să confundăm alimentele cu o valoare energetică mare cu uh, alimente nesănătoase și viceversa, dar nu e așa. Știm cu toții că s-a făcut un studiu în Statele Unite unde obezitatea este o mare problemă. Dar când se spune că uh, Statele Unite se îndepărtează de ideea etichetării cu furnizarea de informații privind uh, porția sau doza recomandată, trebuie să ne gândim și la care este motivul. Nu trebuie să zicem că aceasta este calea pe care nu trebuie să o urmăm pentru că în Statele Unite rata obezității este mare. Trebuie să ne gândim cum își fac americanii uh, alegerile, pe ce informații și în ce mediu sociocultural. Altfel, riscăm ca aceste etichete să devină o enciclopedie care furnizează un număr mare de informații, fără îndoială utile pentru consumator, dar care nu pot să se regăsească toate pe o simplă etichetă. Eticheta nu trebuie să înlocuiască mijloace și sisteme existente în acest sens, de exemplu, pătrunjelul. În cantități mari este toxic pentru ficat dacă mâncăm pătrunjel în cantități industriale, dacă un copil mic ar mânca cantități mari de pătrunjel, probabil ar muri dar aceasta este informație care are legătură cu abordare culturală. Nu poți pe un pliculeț să spui că mamele trebuie să nu dea copiilor cantități mari de pătrunjel din acest motiv. Deci, cred că Conceptul pe care trebuie să lucrăm este să furnizăm un număr maxim de informații posibile de a fi puse pe o etichetă, fără însă să încercăm să locuim capacitatea de alegere care trebuie să existe la nivelul consumatorilor, care la rândul lor trebuie să aibă informații pe care le-au primit din alte surse, instituții, state, um, asociațiile de protecție a consumatorilor pot să-i ajute în acest sens. Mai am un ultim exemplu. Unor, dacă um, exagerăm, se înțelege mai ușor. Și am să dau un exemplu puțin exagerat. Am vorbit de sisteme semafoare și de coduri grafice. Putem uh, înlocui acest cod al semafoarelor cu un cod grafic care, pentru alimentele cu calorii multe, pot să pune simbolul unui craniu, simbolul morții pentru ca cetățenii să înțeleagă că, iată, acest produs alimentar este foarte dăunător, cum este cel cu semaforul roșu. Cred că acest exemplu ne arată de ce este inacceptabil acest concept al semaforului. Cu un semafor, cu culoarea roșie, noi spunem stop. Nu exprimăm o judecată de valoare cu privire la faptul că acel produs alimentar este unul sănătos sau nu, ci spunem că este un produs cu o valoare calorică mare. Dacă uh, aș fi un producător și cu asta am și început. Am să spun că fără îndoială am să încerc să folosesc un cod de culori. Dacă aș avea o băutură carbogazoasă nesănătoasă, să spun, <clears throat> dar cu un uh, conținut uh, nu de zahăr, dar de îndulcitor, uh, care este dăunător de <clears throat> sănătate și totuși aș pune culoarea verde. Deci, când vorbim despre alimente sănătoase pentru consumator, codul acesta pe culori nu are relevanță. Mulțumesc! Mulțumesc. O să fiu acum destul de indulgent, după cum am spus. Am pierdut un punct de pe agenda, deci avem mai mult timp la dispoziție. Doamna Vaniu, vicepreședinta, dorește și ea să-și aducă contribuția și doamna Kreuzfeld dorește să facă o scurtă a doua intervenție. Bun, să începem cu doamna Vaniu mai întâi și apoi doamna Kreuzfeld și apoi comisia și apoi doamna Schaldemose pentru a trage niște concluzii. Doamna Vaniu. Doamna Mulțumesc. Foarte pe scurt, ca să las doamnei raportor timp de a lua cuvântul, pe care o felicit și pentru curaj. Nu e ușor cu 280 de amendamente care merg în toate direcțiile, nu e ușor, dar cred că putem cu toții să fim de acord ce căutăm, ce dorim. Este ca consumatorii, cetățenii să găsească informațiile cele mai importante – Apoi vine efortul de făcut educația viitoarei generații să consume mai bine, <clears throat> cu inteligență. M-am gândit mult la aceste semafoare. Eram favorabil la început, după care mi s-a părut că e ceva foarte restrictiv. Cred că, de fapt, trebuie să găsim o altă modalitate de a eticheta pentru a găsi la fiecare produs esențialul. Grăsime, zahăr, sare, alergeni, evident, pe porție sau pe sută de grame, ca de fapt să putem să ne facem o idee cu privire la ce cumpărăm și apoi să ne spunem, cumpăr asta, trebuie să cumpăr atunci și ceva mai puțin gras, fiindcă asta e foarte gras de un alt procedeu. Trebuie neapărat să găsim esențialul. Culorile ar putea să fie una pentru grăsimi, una pentru zahăr, nu neapărat aceste culori verde și roșu interzis sau nu din moment ce interzicem ceva, cineva a semnalat Coca-Cola Light sau mai știu eu, care nu are zahăr, dar are aspartam, care e și mai periculos, în fine. Nu, suntem, nu avem calificarea în Parlamentul European pentru a interzice cu tare sau cu tare produs sau să spunem lumina verde pentru ăsta și lumina roșie pentru celălalt. Esențial este ca fiecare consumator să poată să știe cu adevărat ce cumpără și în cunoștință de cauză să poată să consume pentru a-și uh, păstra sănătatea. Mulțumesc, domnule președinte. Atât uh, domnii Moti și Bernadotte au spus foarte mult din ce doream eu să spun. Aș dori să mulțumesc în special Barbara Will pentru că mi-a dat ocazia eventual de a explica poate mai bine Um, da, ați avut dreptate că am depus multă pasiune pentru ori. 9 ani din viață mi-am petrecut în uh, Suedia și în alte țări nordice pentru a discuta despre alimente, încercând să promovez uh, alimentele de calitate la supermarketuri, la seminare și așa mai departe. Când oamenii se referă la ce au spus consumatorii ca fiind argumente în favoarea sistemului cu semaforul, trebuie să vă spun că nu e rezultatul experienței mele directe. Consumatorul dorește, desigur, să aibă informații cât mai simple și în care să aibă încredere. Dar asta merge, funcționează cât timp uh, îi dai ceva care e foarte limitat. În momentul în care consumatorul primește informațiile reale, el sau ea se enervează dacă i-ai dat înainte ceva prea standard, prea superficial și pur și simplu nu dă imaginea de ansamblu. Deocamdată poate că unii consumatori preferă sistemul cu semaforul, fiindcă nu văd și cealaltă parte. Dacă noi depunem efortul să dăm informațiile reale, ca să dăm putere consumatorului, fiindcă eu consider că noi cu toții vrem să dăm mai multă forță, putere consumatorului, să-l ajutăm să se ocupe de propria sănătate, să-i pese de asta, vreau să vă spun că nu putem spune că zahărul, grăsimea sau sarea sunt periculoase pentru sănătate. Pentru că nu e adevărat. E vorba de cantitate, cine ce consumă. Deci am niște păreri foarte ferme în acest sens. O să continui să mănânc multă ciocolată. Pentru că pentru mine e bine, îmi dă energie, forța care mă pune în mișcare și cred că e foarte sănătoasă pentru mine. Are mult magneziu. E și delicioasă, spune cineva din spate. Și o să mănânc în continuare ciocolată și o să dau și copilul, copilului meu mult unt, pentru că untul e bun pentru copilul meu are multă vitamina A. Eu am crescut, tatăl îmi spunea, nu scoate grăsimea, slănina din, partea, din uh, șunca de parma, e bună. Pot să vă dau zeci, sute, mii de exemple de ce sunt împotriva sistemului cu semaforul. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că v-am permis să aveți o a doua scurtă intervenție, cred că și doamna Turinen e îndreptățită din că a solicitat să facă... Mm, nu, în engleză. vă permit, dar foarte pe scurt. Foarte scurt. Cred că este foarte periculos să îți generalizezi opiniile personale și să le diseminezi la nivelul societății. Poți să te bazezi pe propriile experiențe și cunoștințe și apreciez că faceți acest lucru. Asta fac și eu, dar întotdeauna aceste informații trebuie să se bazeze și pe cunoștințe și fapte. Și aici ne îndepărtăm puțin de ceea ce este de dorit. Și uh, asta, de asta vreau ca dumneavoastră să ne arătați, să ne spuneți de ce, nu, de ce trebuie să uh, recomandăm această porție zilnică recomandată. Cum ajută asta la sănătatea consumatorilor? Vreau să-mi explicați, fiindcă nu înțeleg de ce. Uh, nu spun, nu țin morțiș de acest concept al semaforului. Știu că nu va rezolva totul, rămân uh, multe probleme nerezolvate, sunt și aspecte culturale de luat în considerare, fără îndoială. Dar haideți cel puțin să încercăm să avem o abordare pragmatică, să avem o alegere pragmatică ce știm pe baza experiențelor din alte țări, care sunt soluțiile care dau cel mai bun rezultat. Asta aș vrea să vă rog și și eu, la rândul meu, voi continua să mănânc multă ciocolată. Sunt foarte mulțumit să văd că există așa de mult suporteri ai ciocolatei. Având în vedere că există o companie de fabricare a ciocolatei care se numește Cadbury și care este foarte acoperită de articole în medie în ultimele zile, mă bucur să aud că sunteți fani ai ciocolatei. Însă, pe uh, ciocolata Cadbury spune să îl consumăm cu atenție și asta trebuie să și facem. Nu putem să trăim doar cu ciocolată, dar o privim ca pe o delicatesă. Acum și îmi cer scuze fiindcă nu am urat bun venit uh, echipei din partea Comisiei Europene. Domnul Matthew Darkes va lua cuvântul în numele Comisiei. De asemenea, salut și reprezentanții Consiliului, domnul Carlos Crespo, care Uh, Reprezintă aici președinția spaniolă. Dacă doriți să luați cuvântul, sigur aveți ocazia să faceți acest lucru. Poate nu doriți, urmează să ne spuneți. Prima dată, reprezentantul comisiei ne va spune ce părere are cu privire la discuțiile pe care le-am avut până acum. Mulțumesc, domnule președinte. O discuție politică foarte interesantă. Am ascultat cu mare atenție această discuție și Cred că tonul a fost dat de intervenția inițială a doamnei raportor, care a spus că este dificil să spui ceva cu privire la direcția care va fi imprimată acestui subiect, având în vedere numărul mare de amendamente care se îndreaptă în direcții diferite unele de altele. Pe de altă parte, am fost impresionat de acordul politic referitor la scopul acestei propuneri, și anume să protejăm consumatorul, să le dăm acestora capacitatea și puterea de a face o alegere informată. Comisia este într totul de acord cu aceste obiective. Domnule președinte, știți fără îndoială că ne aflăm la nivelul comisiei acum într-o fază în care sperăm că vom avea foarte curând un nou comisar și este dificil ca în această etapă, în situația dată, să avem o atitudine foarte clară și tranșantă cu privire la ceea ce s-a spus aici. Cred că știți ce a spus comisarul desemnat Dali în audierea sa. Au fost menționate două aspecte importante și anume a susținut că interesul consumatorului va fi prioritar pe agenda sa și, de asemenea, și-a declarat intenția de a informa consumatorii, uh, de a le spune ce mănâncă, dar de a nu le spune ce să mănânce. Cred că poziția comisiei va fi uh, structurată pe baza acestor uh, două declarații. Un alt aspect care a reieșit din discuția pe care ați avut-o până acum este intervenția doamnei Corața, care s-a referit la faptul că propunerea comisiei privind alcoolul uh, este una logică. Îi mulțumim pentru această părere și considerăm că propunerea comisiei este una logică și în alte domenii care au fost discutate astăzi. Aș putea menționa câteva dintre punctele care mi-au atras atenția. S-a discutat mult despre codificarea pe culori. Există, clar, o propunere a Comisiei în acest sens și, după părerea mea, este logic, fiindcă, așa cum a spus domnul de Jong, Trebuie să fim flexibili și trebuie să ne gândim la faptul că lucruri care pot să pare logice sau acceptabile pentru anumiți consumatori ar putea să nu fie acceptabile pentru toți consumatorii din spațiul european și de aceea consider că ideea pe care am uh, prezentat-o noi și anume să existe niște scheme de prezentare a informațiilor privind conținutul nutrițional. Deci aceste scheme pot fi create cu contribuția factorilor interesați și cu participarea autorităților. Este o idee destul de logică să se întâmple așa, fiindcă astfel aceste scheme ar putea să fie testate în contextul larg, în contextul european și în cele din urmă poate că am putea să alegem cea mai bună schemă. În ceea ce privește schema porției zilnice recomandate, aceasta este o informație concretă care este în concordanță cu dorința noastră de a informa consumatorii și de a ajuta să ia o decizie uh, bine informată. Nu spunem că neapărat toți consumatorii vor înțelege acest concept, dar, uh, așa cum s-a spus aici, trebuie să existe eforturi de informare, de educare a consumatorilor care să însoțească aceste norme pe care le vom adopta. De asemenea, s-a discutat foarte intens pe subiectul indicării țării de origine. Doamna Corața a menționat aici un lucru foarte important. A spus că oamenii doresc să știe de unde provine carnea, de exemplu, fiindcă se tem pentru sănătatea lor. Aș dori să invit Parlamentul să se gândească la posibilitatea de a elimina această idee și anume că etichetarea țării de origine are legătură cu aspecte legate de sănătate. Trebuie să fim conștienți de faptul că toate produsele care circulă în Uniunea Europeană trebuie să uh, îndeplinească anumite criterii conform cărora uh, sunt sigure pentru consum și pentru sănătatea umană și de aceea etichetarea țării de origine nu trebuie să aibă legătură cu preocupări legate de starea de sănătate sau aspecte macrobiologice. De aceea considerăm că propunerea noastră este una logică, fiindcă noi am propus să se furnizeze acea informație consumatorului atunci când acest lucru este necesar și, sigur, acest lucru să se facă pe baza criteriilor existente. În ceea ce privește legislația națională, care trebuie luată în considerare, există reguli în vigoare deja, deci aici nu este nimic nou. Poate Consiliul dorește să intervină aici pe acest subiect. Domnule președinte, am să mă opresc aici. Cum am spus, nu vreau să intru în detaliu pe fiecare punct, fiindcă deocamdată acest lucru nu este posibil. Mulțumesc foarte mult. Cred că propunerea comisiei este una foarte logică, dar de ce să nu recunoaștem că Parlamentul poate întotdeauna îmbunătăți propunerile comisiei? Reprezentantul Consiliului dorește să ia cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră și să reprezint aici țara mea, țară care deține acum președinția Uniunii Europene. Aș dori să vă informez despre faptul că am preluat deja activitatea pe marginea acestui dosar. Au existat deja o ședință de două zile în ianuarie și am prevăzut timp pentru prima jumătate a anului pentru a susține și alte ședințe. Am verificat valoarea Uh, nutrițională și în ceea ce privește textul consolidat pe care l-am preluat de la președinția suedeză. În um, ceea ce privește pe acesta trebuie să mulțumesc pentru rezultatele care s-au obținut până acum. În ceea ce privește obiectivele Consiliului, um, nu doresc să spun uh, acum prea multe, pentru că poi mâine va spune cineva câteva cuvinte referitor la acest lucru. Vreau doar să vă spun că îi susținem și stăm la dispoziție tuturor celor care doresc să discute cu noi pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Crespo, și vă mulțumim că ați venit alături de noi uh, în această după amiază la dezbatere. Voi da acum cuvântul doamnei moze pentru a conchide și pentru a discuta despre termene de depunere, termene limită și alte aspecte administrative. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu dacă pot deja să trag o concluzie, pentru că nu cred că este acest posibil de astăzi. Nu avem concluzii clare în urma dezbaterii. Însă pot să spun că dacă este să vorbim despre cultură, atunci trebuie spus că țara din care provenim produsele alimentare de acolo și modul de etichetare uh, sunt diferite. Fiecare deputat are atitudinea sa în funcție de țara din care provine și multă lume este cunoscătoare în acest domeniu. 5 milioane 800 de cetățeni vor uh, suporta consecințele deciziei noastre. Deci este o decizie importantă. Mulțumesc pentru toate observațiile și comentariile care au fost făcute. Sunt în, uh, în continuare încrenzătoare. Știu că vom putea găsi uh, soluții și vom putea face compromisuri uh, și cred că vom fi cu toții um, obligați să, ne, să venim unul în întâmpinarea celuilalt pentru a găsi compromisuri. Însă, domnule președinte, vreau să mai subliniez un lucru. Și cred că în baza dezbaterii de astăzi trebuie să ținem cont de acest lucru și de asemenea trebuie să ținem cont de dezbaterile care au avut loc în ultimul an pe această temă. Trebuie să ne gândim uh, la faptul că probabil că vom avea nevoie de un studiu temeinic pe eh, tema ce îi determină pe eh, consumator să acționeze sau reacționeze într-un anumit sens. Deci care sunt instrumentele pe care noi ca politicieni putem să le utilizăm pentru a um, observa în ce direcție sau cum se comportă cetățenii, respectiv consumatorii. Pentru că cu toții dorim să le dăm posibilități consumatorilor astfel încât să acționeze așa cum este cel mai bine pentru ei. Însă, de ce avem nevoie în acest sens? Pentru unii este vorba despre informația pură și ei pot să interpreteze lucrurile după cum vor ei, pentru alții poate că este insuficient, acest lucru este o orientare sau poate că au nevoie de un ghid în acest sens. Haideți uh, să vedem ce avem nevoie, pentru că suntem diferiți și noi reprezentăm aici uh, o clasă mijlocie a societății, ne gândim ce este cel mai bine și ne gândim cum acționăm noi cel mai bine atunci când mergem la cumpărături. Însă lucrurile nu stau la fel pentru toți cetățenii Uniunii Europene. Mă gândesc la acest lucru și observ că avem nevoie de studii în acest sens, deci de o oarecare cercetare pe tema ce îi determină pe cetățeni sau pe consumatori să acționeze într-un fel sau altul. Deci care sunt instrumentele pe care ar trebui să le utilizăm? Cred că ar putea fi util un asemenea studii, însă um, vom discuta poate altă dată despre această idee. Pentru 2 februarie s-a stabilit o, altă ședință și încă una pe 10 februarie. Și propun ca um, cu această ocazie să uh, vedem dacă putem să ajungem la anumite compromisuri în ceea ce privește temele pe care le vom avea pe ordinea de zi. Unele vor fi simplu de soluționat, altele vor uh, fi mai greu de soluționat, însă um, am stabilit niște puncte prioritare și anume majoritatea dorește uh, să găsească compromisuri, așa încât noi, cei care nu avem majoritatea, trebuie să um, recunoaștem realitatea politică. Pe 23 februarie va trebui să votăm în cadrul comisiei și celelalte comisii de asemenea. Catrin a întrebat cum stau lucrurile în ceea ce privește celelalte comisii uh, competente. Nici ele nu au scută pe marginea amendamentelor și vor vota. Deci uh, nici Comisia pentru Mediu nu a înaintat mai mult, așa încât uh, mai putem încă să influențăm acest proces. Nu am uh, discutat cu cealaltă comisie competentă despre acest lucru încă, pentru că nu am fost uh, sigură ce să spun celor de la Envi, însă mulțumesc pentru toate comentariile și observațiile și mă bucur uh, să discutăm în continuare pe această temă săptămâna viitoare. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru uh, modul în care a coordonat acest proces câtă, și pentru energia investită. Suntem cu toții deschiși la discuții. Uh, vă rog să uh, să-mi permiteți uh, că v-am dat această libertate de a acorda mai mult uh, spațiu acestei uh, discuții. Doamna Head, uh, după cum am spus, nu este prezentă, deci uh, raportul din a căzut. De asemenea, um, numărul de amendamente a fost unul foarte mare, așa încât cred că interesul este unul mare. Avem un uh, amendament pictorial din partea doamnei Kreutzmann, uh, să vedem cum vom interpreta lucrurile uh, în acest sens. Prezentarea este foarte interesantă, poate vom uh, reconfigura anumite scheme. Mulțumesc pentru toate amendamentele. Doamna Schaldemose um, a precizat acest lucru. Pe 23 februarie vom avea votul în cadrul comisiei. Um, vom vedea și care este poziția ENVI și uh, cea a um, Comisiei pentru Mediu. Observ că multe persoane părăsesc sala acum, așa încât vă rog cei care nu rămâneți la următoarea discuție privind drepturile consumatorilor să uh, părăsiți sala în mare liniște, pentru că noi mai avem multe de lucru astăzi. Vom trece acum mai departe la un schimb de opinii privind directiva referitoare la drepturile consumatorilor. Raportorul nostru este domnul Schwab și cred că și raportorii din umbră sunt alături de noi. Deci, Andreas, Vom acorda un minut uh, celor prezenți pentru a părăsi sala și pentru a se face liniște și apoi uh, îți voi da cuvântul. Sorry. Uh, okay. Can, uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, uh, could we, uh, could I ask you those? V-aș ruga, i-aș ruga pe cei care nu vor rămâne la această importantă dezbatere să iasă în liniște. Trecem așadar la al patrulea schimb de păreri cu privire la directiva privind drepturile consumatorului, unul dintre cele mai importante proiecte de care ne ocupăm de care am fost sesizați în prezent. Domnul Schwab o să conducă discuția. Uh, doamna, uh, una, doamna Sheldon Moze o să o înlocuiască pe o colegă care n-a putut să vină, domnul Rochefort, doamna Turinen e aici, domnul Bilen, domnul Firidis nu este aici, a fost mai devreme, dar nu mai e. O să dau cuvântul raportorilor din umbră și oricine altcineva dorește să-și aducă contribuție și comisia este reprezentată, doamna Costa Petri este aici. O să vă dau și dumneavoastră cuvântul la sfârșit, dacă doriți să faceți câteva comentarii. Și domnul Crespo este aici. De domnul Schwab. Al patrulea schimb de păreri. În ce direcție ne îndreptăm? Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că apare aceeași componență de raportor din umbră am purtat o discuție care a fost cât se poate de stimulatoare în ceea ce privește etichetarea produselor. Trecem acum mai departe la o altă temă. Aceleași persoane sunt prezente. Domnule președinte, într-adevăr, mi-ați atras atenția că este deja al patrulea schimb de opinii pe această temă și discuția dinainte ne-a arătat că atunci când uh, informațiile concrete sunt multe și schimbul de opinii este uh, mai plăcut și de asemenea aduce rezultate mai bune, de aceea sper ca segmentarea discuției noastre pe capitole să ducă discuția mai departe la un nivel uh, și mai intelectual și mai stimulator. În primul rând, pentru colegii și colegele care nu au uh, urmărit în detaliu până acum dosarul, aș dori să prezint o imagine de ansamblu referitoare la uh, audierile comisarilor pe această temă. Doamna Reding, care va fi pe viitor competentă pentru acest dosar, a spus în audierea sa că în principiu este pentru armonizarea totală a pieței unice, pentru că, pornind de la experiențele sale cu uh, legislația în sectorul telecomunicațiilor, este de părere că piața unică, atunci când uh, nu este armonizată și când armonizarea totală nu este obiectivul de plin, um, devine o iluzie, dar a spus că este dispusă și deschisă să facă um, schimbări la textul proiectului, va lucra cât se poate de bine cu Parlamentul și cu raportorii și raportorii din umbră. Cred că ambele afirmații ne dau speranță pentru viitor. Probabil că împreună vom reuși, alături de Comisia Europeană, să progresăm pe această temă. În al doilea rând, și audierea domnului Vali ne-a arătat că diferența și sensibilitatea în ceea ce privește statele membre mici și cele mari uh, este una importantă. Uh, fragmentarea cadrului juridic uh, este un aspect important pentru că uh, Um, și legislația națională uh, este, joacă un rol important. Statele um, mici sunt caracterizate de impresia că dacă nu reușim să impunem o anumită legislație în domeniul um, reglementării achizițiilor de bunuri și servicii, uh, vor putea apărea probleme pentru că concernele nu vor uh, dori să um, fie la fel de deschise în relația cu aceste state. Am um, încercat să transmit care sunt ideile mele în ceea ce privește um, acest proiect de raport. Capitolul 5, cel de care ne vom preocupa astăzi, se concentrează asupra întrebării referitoare la în ce măsură practicile comerciale neloiale, uh, clauzele contractuale interzise, clauzele de această natură, vor fi reglementate pe viitor în Europa și Comisia propune două liste diferite și anume lista neagră, cea cu clauze interzise la modul absolut la nivel de Europa și o listă gri pe care să fie enumerate um, acele situații care, în funcție de uh, caz, îl favorizează sau îl dezavantajează pe consumator. Și în această situație um, se dorește armonizarea totală și um, acest lucru dă comisiei posibilitatea în contextul comitologiei uh, să um, formuleze lucrurile cât mai flexibil și să facă modificări. Eu sunt de părere că obiectivul uh, pe care l-au urmărit statele membre la uh, consultările lor, dar și aici în Parlament, um, este unul care trebuie să uh, dea dovadă de flexibilitate. Acest capitol trebuie să-și găsească aplicabilitatea și în capitolul 5. Privesc cu oarecare scepticism în propunerea Comisiei care um, stabilește că clauzele generale din uh, legislația națională să fie eliminată total. Trebuie să ne gândim cu toții dacă nu ar fi o abordare mai unitară să existe niște convingeri uh, generale care să se regăsească în uh, toate uh, legislațiile și care să, um, de care să ține cont la modul general în ceea ce privește protecția consumatorilor. În acest sens, uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește o listă neagră și una gri ar trebui analizată mai îndeaproape. Sunt recunoscător că a participat multă lume la această discuție, interesele au fost mari și alte um, asociații au venit cu propuneri suplimentare, printre care și asociațiile pe, pentru consumatori, organizațiile pentru consumatori care doresc să mai analizeze această strategie. Nici ei nu au ajuns la niște concluzii concrete proiecte, însă ă, împreună vom analiza această strategie și vom ajunge la niște rezultate. Cred că suntem cu toții de acord de faptul că avem nevoie de comitologie și că nu avem nevoie de comitologie nici pe viitor în ceea ce privește acest lucru, nu avem nevoie nici de o listă gri în acest domeniu, însă Europa a reușit să ă, se unească atât de mult în ultimii 60 de ani și după 60 de ani, încât există chiar și în domeniul consumatorilor și a protecției acestora um, păreri comune și rezultate bune care să ne permită ca, la nivel de Europa, pe termen mediu, nu vorbim de următorii 2-3 ani, dar pe termen mediu, să avem anumite prevederi care să interzică anumite lucruri uh, în favoarea consumatorilor. Pentru că comercianții, vânzătorii nu pot să mai dea dovadă de neglijență și de uh, grobianism. Ei nu anumite principii trebuie să fie eliminate din legislația tuturor statelor membre. Multe au fost deja eliminate, iar în detaliu trebuie să găsim o formulare care să permită statelor membre um, să implementeze formularea europeană în cadrele legislative naționale. Astfel, statele membre trebuie să obțină siguranța ca atunci când există modificări la nivelul legislației naționale, acestea să poată fi făcute flexibil, să existe o reacție rapidă, pe de altă parte, caracterul european al dreptului pentru consumatori să fie consolidat. contractele care defavorizează consumatorii uh, trebuie să poată fi contestate și la Curtea Europeană de Justiție. Că aceasta este perspectiva mea, domnule președinte, și cred că este o sinteză bună a discuțiilor de până acum. Cred că putem spune în închidere nu putem să răspundem în prezent referitor la armonizarea totală cu da sau nu în ceea ce privește capitolul 5, însă în ceea ce privește piața internă și protecția consumatorilor, cred că această întrebare este una decisivă și trebuie să ajungem la niște soluții bazate pe experiența practică. Mă bucur că vom putea discuta în continuare pe această temă și sper ca și pe viitor să colaborăm foarte bine. Voi încerca ca în urma acestei dezbateri să sintetizez toate discuțiile și rezultatele discuțiilor noastre într-un document împreună cu doamna McCarthy și apoi acest document uh, va fi transmis tuturor colegilor. Mulțumesc! Good. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Să ascultăm acum uh, raportorii din umbră sau uh, raportorii din umbră înlocuitorilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele lui Evelyn, aș vrea să vă prezint scuze pentru că n-am putut să vină astăzi. Se poate, se poate spune mult despre etichetarea alimentelor aici vorbesc în numele Evelyn, avem niște îngrijorări și nu o să fie nicio surpriză pentru dumneavoastră în ce privește posibilitatea armonizării de pline și la capitolul 5. Și cum ați făcut și dumneavoastră aluzie la una dintre problemele care ar putea să fie provocate, avem și o notă din partea ombudsmanului consumatorilor din Norvegia care se pronunță împotriva pentru că ar putea slăbi și obrezi poziția consumatorilor dacă am face acest lucru. Acestea fiind spuse, nu e nicio îndoială că ar putea fi o opțiune rezonabilă să existe un fel de listă neagră. Genul de contracte pe care nu le vom tolera în niciun caz și cred că merită să spunem că sunt elemente pe care nu le vom accepta în Europa dacă sunt condiții incorrecte, neechitabile întrebarea care se poate pune este dacă putem merge mai departe în statele membre pe plan individual și aceasta s-ar putea baza pe tradiție, cultură, sistem juridic în diversele state membre. În această fază, credem că ar trebui să fie posibil să mergem mai departe. Nu suntem întru totul convinși cu o armonizare de plină e cel mai bun rezultat pentru consumator. Poate că e o opțiune. Să vedem, să mai aprofundăm problema, să vedem dacă am putea să utilizăm. Cât timp nu este singura listă. Asta e tot ce doream să vă spun astăzi. Mulțumesc. mulțumesc. mulțumim, domnule Soldemoze, domnul Roșfor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor, pentru că ne-ați amintit tot ce s-a făcut deja sub egida dumneavoastră la ședințe precedente. ne confruntăm cu aceeași problemă. Da, acceptării unui principiu de armonizare maximă cu condiția ca acesta să fie ceva, să aducă ceva în plus și nu să se traducă printr-un minus. Ca să ajungem direct la scop cu acest capitol, armonizarea maximă, dacă este vorba de a fi de acord cu definiția precisă a clauza abuzivă, a clauzei abuzive nicio problemă. Dacă e vorba de a fi de acord cu privire la efectul pe care îl poate avea această clauză abuzivă, nu suntem îngrijorați și putem accepta. Dacă e vorba de a spune că în caz de îndoială trebuie să fie în favoarea consumatorului, suntem de acord. Dar, acestea fiind spuse, apoi ajungem la alcătuirea practică a lucrurilor și întrucât cei doi colegi care au luat cuvântul au vorbit de problema listelor și aici, da, o listă neagră, evident, e ceva foarte interesant. O listă care să fie obligatorie în toate statele membre. Dar întrebarea care se pune este dacă această listă, ca și lista gri, ar fi în cazul armonizării maxime, ceea ce vrea să implice în contrapartidă că ceea ce, cei n-ar fi pe lista neagră n-ar putea fi adăugați de statele membre. Amintiți-vă un lucru evident. Anumite state membre au cunoscut probleme. Curtea Europeană le-a reamintit că atunci când e un principiu de armonizare maximă, fiecare stat sau un stat nu poate să adauge ceva. Atunci, da, există state în prezent care nu dispun de listă neagră și pentru care ar fi un progres considerabil. Dar există alte state care au liste foarte bogate în acest sens. Dacă iau exemplul Franței, doar în sectorul imobiliar există 20 de clauze ilicite care se referă la raporturile locative. Și avem tendința de a crede că aceste raporturi locative și dependența existentă între locatar și proprietar în situații de criză ca în prezent e ceva foarte important și e clar că în definiția actuală a listelor, așa cum ne-o propune Comisia, nu se va găsi acest tip de informații și detalii. În fine, cu toții am dorit să poate să existe această listă neagră și posibilitatea care rămâne în anumite state unor situații de liste suplimentare care sunt în favoarea drepturilor consumatorului. Dar atunci nu, nu se mai ca uh, definiția listei să fie în principiul maximal. Aici se pun aceste chestiuni. Uh, acum să vă atrag atenția la articolul 32, care precizează evident în ce condiții ar putea să facă apel statele la o clauză abuzivă, fără ca aceasta să fie inclusă explicit pe lista neagră sau gri. Trimiterea la principiile generale. Aș spune o clauză generală abuzivă, independent de aceste liste, dar aș vrea să vă spun că am o mare neliniște și anume că acest articol 32 care e prezentat ca un fel de a recupera ceea ce n-ar fi deja integrat pe cele două liste, va duce să facă ceva care să fie incertitudine juridică și nu certitudine juridică. Pentru că ar consta să trimiți la judecătorii naționali din fiecare stat membru să dea interpretarea acestor principii generale pe lângă cele două liste. Deci să nu ajungem, dacă acesta ar trebui să se facă în forma actuală, la ceva care în loc să aducă, inclusiv pentru întreprinderi, o definiție armonizată, ar trimite din potriva la ceva care ar fi extrem de variabil și legat de părerea din diverse instanțe de judecată de la un stat la altul. Avem multe semne de întrebare în acest sens. Sunt de acord cu domnul Schwab să spun că comitologia pare puțin ciudată pentru problema de a trăi într-o realitate umană și în legătură cu ce trăiesc consumatorii în viața de zi cu zi cu aceste două liste. Aș vrea să vă spun că în acest sens se mai pun și alte probleme. Sunt diverse tipuri de puncte la alte articole. Nu știu dacă o să intrăm acum în amănunte dar cred, exemplu, mă gândesc la clauzele individuale sau clauzele negociate individual față de clauzele care sunt pretipărite, care sunt cele abuzive standard. În anumite state membre ne vedea extinderea aplicării acestor clauze abuzive, clauzelor negociate individual. E ceva ce discutăm într-un mod extrem de fin, pentru că dacă, așa cum e situația în redactarea actuală a proiectului de directivă, neintegrarea directă a acestor clauze negociate individual în principiul general, am putea să ajungem la mai multe situații foarte criticabile din partea unor societăți comerciale care prin clauze așa zis individuale ar face să treacă aspecte generale care ar fi atacate. Cred că în acest sens ar trebui să insistăm și asupra coordonării între Comisia Juridică, care a prevăzut niște aspecte în acest sens. Iată, în ce privește articolul 30, care și el vorbește de câmpul de aplicare al acestor clauze. Sunt multe lucruri, mă gândesc și la articolul 31, care e destul de interesant, pentru că sunt constrângerile de obligații de transparență în clauzele contractuale. Se spune că toate acestea trebuie exprimate într-un limbaj clar și accesibil, dar se spune că statele membre să se abțină de a impune orice exigențe alinatul 4 de la 31 să nu impună exigențe formale referitoare la formularea clauzelor contractuale sau modul în care acestea sunt puse la dispoziția consumatorului. Și aceasta pune diverse uh, probleme pentru anumiți consumatori. Cred că mai avem mult de făcut. Uh, pentru a accepta un principiu de armonizare maximă la niște chestiuni foarte precise și, de asemenea, nevoia de a păstra un nivel ridicat de apărare a consumatorilor în tot ce privește amănuntele acestor aspecte. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, au fost niște observații foarte pertinente după cum a spus și dumneavoastră, au legătură cu directiva privind practici comerciale neechitabile. Doamna Turin, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau ultimul punct discutat de domnul Rochefort. Am trei puncte pe care vreau să mă expresc. În primul rând, ce acorduri sunt acoperite și care nu. Nu este clar pentru mine în ceea ce privește acordurile individuale. Apoi, documentele trebuie să fie ușor de înțeles, lizibile și ultimul punct referitor la armonizarea și abordarea din acest capitol. În primul rând, care acorduri sunt acoperite, care contracte sunt acoperite și care nu. După părerea noastră, există o buclă, o portiță de ieșire pentru contractele individuale, pentru că, așa cum a spus colegul nostru, uh, s-ar putea folosi o astfel de portiță de scăpare în cazul în care consumatorul nu poate influența contractul și modul în care acesta este pus în aplicare s-ar putea să ajungă la contracte individuale și deci nu vor fi acoperiți. Iată deci o portiță de scăpare pe care trebuie să o închidem. Un alt punct se referă la contracte pentru închirierea de apartamente. Sunt aceste contracte acoperite? Mie nu mi-e clar, poate comisia ne poate spune. Am primit e mail cu întrebări în acest sens și e destul de dificil să văd clar dacă da sau nu. Așteptăm clarificările comisiei. Apoi, trebuie, aceste termeni contractuali trebuie să fie ușor de citit și de interpretați. La articolul 31 se spune că statele membre nu pot defini ce poate fi citit și ce nu ci această directivă trebuie să facă acest lucru ca urmare a abordării armonizate. Deci această directivă trebuie să, direct, să definească ce poate fi citit. Și în directivă lucrurile sunt destul de vagi, fiindcă se spune că companiile trebuie să aleagă dimensiunea caracterilor pentru acele clauze. De aceea spun că avem și aici o problemă. Să definim ce înseamnă clar, de înțeles, ușor de citit, lizibil. Dar dacă nu este lizibil sau ușor de citit, ce se întâmplă atunci? Iată o întrebare la care trebuie să găsim un răspuns. După părerea mea, trebuie să ne gândim la interesul consumatorilor. În ceea ce privește abordarea globală, armonizată. Cred că e puțin cam strict să cerem o armonizare a listelor negre și gri. Întrebarea este, oare nu există multe obiceiuri și multe standarde europene pe care trebuie să le permitem pe lângă aceste liste pe care vrem să le avem în comun? Eu cred că da. Și de aceea aș prefera să, pentru acest capitol să existe o abordare a armonizării minime. Dacă companiile doresc să facă tranzacții în întreaga Europa, pot să identifice un nivel foarte ridicat, foarte strict de drepturi și pe care să le considere a fi um, setul general de norme care se aplică în toate țările. Deci nu văd care ar fi problema. Ca să închei, părerea mea este că trebuie să analizăm care sunt posibilele portițe de scăpare și, uh, de asemenea, să ne gândim ce este logic să definim în această directivă. Ați subliniat, uh, domnule Schwab, câteva puncte slabe și am discutat cu dumneavoastră acest lucru și de aceea aș vrea să aveți o abordare mai clară în ceea ce privește nivelul de armonizare. Mulțumesc pentru această intervenție atât de clară. Acum domnul Bila. Mulțumesc, domnule președinte. Este cel de-al patrulea schimb de păreri cu privire la această directivă și este bine că ne-am hotărât să abordăm fiecare capitol în parte. Sper că în cele din urmă vom reuși să trecem însă din faza de discuții în faza de luarea deciziilor, fiindcă trebuie luate decizii pe niște subiecte cheie, așa cum ne-a spus și domnul Schwab. De exemplu, această chestiune a armonizării complete este o problemă foarte controversată, dar nu avem cum să o colim. În ceea ce privește capitolul 5, privind termenii contractuali, eu sunt puțin mai sceptic în ceea ce privește propunerea comisiei. Am citit propunerea Biroului pentru Protecția Consumatorilor din Polonia. Au fost studiate 700 de contracte din anul trecut și s-a identificat un număr mare de termeni contractuali uh, inechitabil. De aceea sper uh, să există o mai bună protecție a consumatorilor și în țara mea. Aș dori să știu care sunt uh, motivele menționate de deputații din grupul socialist în ceea ce privește poziția ombudsmanului din Norvegia. În ceea ce privește uh, acea listă neagră și lista gri, dacă hotărâm că va exista o armonizare la capitolul 5, atunci va uh, dispărea lista și nu va mai avea niciun sens să avem o astfel de directivă. Este foarte greu să ne gândim la acest capitol fără aceste liste. Dar sunt de acord cu colegii ALDE, aceste liste nu trebuie să fie limitate și exclusive. Statele membre trebuie să aibă capacitatea de a uh, aduce contribuțiile lor la listă, la ambele, atât cea neagră cât și cea gri. Și de asemenea, aș vrea să sprijin părerea domnului Schwab în ceea ce privește procedura de comitologie. Cred că nu este logic să aplicăm aici această procedură. Mulțumesc. Domnul Trent Afilitis, ultimul raportor din umbră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest capitol al directivei pe care îl discutăm astăzi este unul dintre punctele slabe, poate cel mai slab punct, cea mai slabă veriga a întregii directive. Stabilirea unei liste negre și a unei liste gri ar deschide o cutia Pandorei, fiindcă articolul 38 alineatul 2 dă oricui posibilitatea să folosească legislația națională pentru a stabili dacă termenii contractual general sunt echitabili sau nu. Deci chiar dacă există această legislație comunitară, vor exista cazuri în instanțele naționale în mod constant. Oare în acest fel protejăm consumatorii europeni? Oare Comisia Europeană a privit lucrurile din acest punct de vedere? S-a gândit la haosul legislativ care se va crea atunci când vom încerca să hotărâm ce termen se aplică în ce țară? Așa v-ați gândit să oferiți protecția consumatorilor în toate statele membre? Noi credem că armonizarea completă nu oferă protecția consumatorilor în toate statele membre, ci din potrivă că va da naștere unui precedent foarte periculos. În primul rând, cu aceste liste negre și gri, vom avea uh, o armonizare pe baza celui mai mic numitor comun pentru termenii inechitabili. Nu doar asta, ci uh, cei care sunt puternici vor avea acces la instrumente juridice pentru a uh, uh, preleva asupra consumatorilor. Mă refer aici la marile companii de pe piață care, oricând, în orice moment, vor putea să refuze folosirea acestor două liste și deci vor folosi legislația în propriul interes. Deci cum îi putem proteja pe, indi- pe consumatorii individual? Cum ne putem asigura că termenii contractuali sunt respectați? În ceea ce privește complexitatea excesivă care ar putea duce la nesiguranțe Acestea nu vor ajuta consumatorii, ci companiile se vor folosi de ele. Trebuie să respectăm un principiu de bază în ceea ce privește uh, protecția consumatorului, și anume accesul la justiție. Acesta trebuie să fie posibil în toate împrejurările, dar nu putem folosi dreptul de acces la justiție pentru a submina principiul protecției consumatorilor. Acesta este poziția noastră. Pe lista mea de vorbitori îl avem pe domnul Noc, domnul Grupachi și doamna Rapti. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Domnul Huang Noc atunci. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți colegi din această comisie sunt foarte rezervat față de opțiunea comisiei să recurgă la armonizare maximă. Ceea ce ar însemna nu doar să înghețe mult timp orice perspectivă de progres în materie de protecția consumatorului, ci de asemenea de a coborâ anumite standarde naționale care există. La capitolul 5, inconvenientul major al armonizării maxime este că ar duce la ne priva de orice capacitate de reacție rapidă. <clears throat> În timp ce modurile de consum și de comercializare evoluează foarte rapid și cu riscul de a vedea că apar noi clauze abuzive proiectul de directivă prevede cu siguranță posibilitatea de adaptare a legislației prin intermediul procedurii de comitologie. Cu toate acestea, chiar înnoirea într-un sens mai favorabil uh, în Parlament, această procedură de comitologie, nu, e ce se, nu este lucru cel mai democratic și mai transparent. În cazul Franței, pe care îl cunoaște mai bine, lista clauzelor considerate abuzive merge deja dincolo de ce figurează în anexa 1. Iată de ce sunt favorabil în cazul acestei directive unei abordări mixte. Printre elementele care ar putea face obiectul unei armonizări maxime, cu condiția ca acestora să-i se facă niște îmbunătățiri, aș spune despre definițiile sau regulile care stabilesc modalitățile de exercitare a dreptului de retragere. Din potrivă, nu mi se pare nici posibil, nici de dorit să se armonizeze complet dispozițiile referitoare la obligațiile de informare și nici cele referitoare la clauzele abuzive. În aceste domenii, statele membre care doresc să meargă mai departe ar trebui să-și păstreze posibilitatea de a o face. Mulțumesc. Uh, Mr. Papakis. Domnul Papakis αναφορικά με το κεφάλαιο 5 Da, în legătură cu capitolul 5 din directivă, aș vrea să mă concentrez pe a, termenii incorrecți, neechitabili. Există două tipuri. Există lista neagră, care nu cuprinde decât 5 posibilități, care ar fi considerate incorecte în orice situație și apoi 12 situații pe lista cenușie, pe lista green, care majoritatea sunt incorecte cu excepția cazului în care comerciantul dovedește contrariul. În aceste cazuri, consumatorul are o protecție mai mică pe lista gri decât pe lista neagră. Aș vrea să subliniez pericolul la care s-a referit și domnul Schwab. Majoritatea statelor, inclusiv Grecia, au o legislație care nu are decât o listă de condiții contractuale incorrecte, care sunt întotdeauna incorrecte, indiferent de situație spre deosebire de proiectul de directivă. Și avem o listă unică de condiții inechitabile, după cum v-am mai spus. Întrucât uh, se vorbește de principiul armonizării de pline, care ar scădea protecția consumatorului în unele state, pentru că statele membre nu vor mai putea să include cazuri sau situații suplimentare pe listă, cred că trebuie să lucrăm la problema cu lista neagră și cenușie în statele membre. Să există o listă unică, completă, cu condițiile inechitabile contractuale și, de asemenea, să ne ocupăm de ce garanții suplimentare vor exista pe lângă garanțiile deja existente în țări. Deci ori dă mai multă flexibilitate în armonizare, ori să fie o armonizare minimă. Unele state membre au protecție mai mare și ar trebui să dea înapoi și să ofere mai puțină protecție. Mulțumesc. Doamna Rapti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi. Aș vrea să vă spun că îi urez mult succes domnului Schwab în continuarea activității și, de asemenea, să urez mult succes și raportorilor din umbra, pentru că e o sarcină extrem de dificilă și trebuie să fii foarte curajos atunci când e vorba de a continua această luptă. Și domnul Papachis e din Grecia, dar reprezintă un partid diferit de al meu. Și în mod destul de ciudat o să vă spun că și eu sunt de acord cu el, deși venim din partide diferite. Un nivel minim de armonizare este extrem de important pentru Grecia, pentru că noi, de fapt, uh, am luat-o mult înainte altor state membre în ce privește drepturile consumatorului. Acum, uh, cu privire la lista neagră și cea gri, nu cred că ne putem aștepta să fie o soluție universală, un panaceu. Trebuie să facem mult mai mult înainte de a accepta lista neagră și lista gri. Și mai un aspect pe care a dori să-l uh, ating în ce măsură sunt uh, ușor de utilizat, de înțeles pentru consumator. Pentru că și dacă e o legislație perfectă, există doar pe hârtie, teoretic, și doar câțiva consumatori, o mână de consumatori o să poată să facă ceva cu legislația respectivă. Acesta este ultimul aspect la care vreau să mă refer. Din momentul în care convenim cu privire la legislație, care sper că va fi bună și benefică pentru consumatori, va trebui să ne asigurăm că aceasta ajunge până la nivelul consumatorului de rând și e ușor de utilizat. Mulțumesc. Da, cred că ce a spus dumneavoastră despre implementare și dimensiunea practică, ne-am gândit la ea când ne-am uitat la evaluarea de impact și comisia sunt convins că se va gândi și revin la ce am făcut cu practicile comerciale inechitabile, implementare și avem un raport și cu, din această comisie. Acum o să-l invit pe domnul Costa Petri din partea comisiei să ne spună câteva păreri. Și apoi domnul Crespo, dacă dorește, în legătură cu ce se mai întâmplă la Consiliu. Și apoi, în concluzie, domnul Schwab. Deci, domnul Costa Petri. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare interes această discuție care arată provocările cu care s-au confruntat Comisia și cu care se confruntă acum Parlamentul pentru a ajunge la un echilibru just între ideea de a avea norme complet armonizate și de a elimina termenii contractuali inechitabili, subiecte foarte importante pentru ca comercianții și companiile să poată folosi aceleași termeni la nivel transfrontalier. Pe de altă parte, am auzit astăzi prezentat aici provocarea de a echilibra această idee cu dorința de a păstra flexibilitatea la nivelul statelor membre atunci când acestea uh, au de-a face cu probleme legate de termen contractual inechitabil. Soluția găsită de comisie este o încercare de a atinge acest echilibru, pe de o parte, prin definirea unui set de termeni contractual care să fie eliminați, interziși în toate împrejurările, idee pe care o apreciem foarte mult, ne gândeam și noi că tocmai din perspectiva flexibilității e bine să există o listă de termeni contractual care să fie considerați inechitabili și am vrut ca acest lucru să fie în echilibru cu dorința de a exista flexibilitate la nivelul instanțelor naționale în cazurile individuale prin folosirea clauzelor generale de la articolul 32 din propunere. Pentru a ne asigura că acestea completează regulile foarte clare care există în listă. În al doilea rând, ca să răspund la criticile aduse la adresa armonizării globale, generale, care este inflexibilă, am făcut propunerea și am introdus clauza referitoare la comitologie. Am auzit astăzi foarte multe critici pe acest subiect, dar vă rog să nu uitați că intenția care a stat la baza acestei idei a fost tocmai să se ajungă la flexibilitate și să se ajungă la o procedură mai uh, ușoară. Aș vrea să reamintesc de asemenea membrilor acestei comisii că după tratatul de la Lisabona propunerea trebuie să fie actualizată pentru a lua în considerare și schimbările la nivelul procedurilor. Deci trebuie să existe o trimitere la actele delegate din tratatul de la Lisabona, care va permite Parlamentului să își uh, definească competențele în ceea ce privește acțiunile delegate. Acesta este, deci, perspectiva globală în ceea ce privește flexibilitatea, care considerăm noi că există și am câteva comentarii concrete la uh, intervențiile deputaților de astăzi. În ceea ce privește termenii negociații individual, acestea sunt excluse din sfera de aplicare a propunerii. Legislația statelor membre variază de la un stat la altul pe acest subiect. Și din acest motiv nu l-am, n-am introdus acest subiect în sfera de aplicare pentru a permite statelor membre să păstreze posibilitatea de a reglementa în cazul termenilor uh, negociați individuali în legislația națională. De ex, există și clauza de salvgardare cu privire uh, la acest aspect, în care se spune că uh, companiile nu pot spune că dacă consumatorul încalcă un termen, restul vor fi acoperiți de protecție din procurare. și vreau să mă refer și la uh, contractele de închiriere care sunt acoperite în acest capitol al propunerii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! probabil domnul Schwab se va referi la flexibilitatea pentru uh, curțile naționale pe care ați menționat-o. Nu știu cum este aceasta în concordanță cu uh, armonizarea generală. Probabil domnul Schwab ne va spune, dar fiindcă eu nu sunt avocat. Cred că ar fi util de asemenea să vedem câteva dintre cauzele, dintre cazurile actuale în ceea ce privește practici uh, neloiale care au fost deja în instanțe și care, din câte am înțeles, au oprit belgienii să extindă uh, prevederile în acest sens. Acestea sunt, deci, aspectele pe care trebuie să le dezbatem în prezent și există o analogie pe care sunt sigur că raportorul vrea să o ia în considerare. Domnul Cresta, doriți să ne spuneți cum s-au lucrurile la nivelul Consiliului? Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să vă mulțumesc. Observațiile pe care tocmai le-ați făcut uh, coincid și cu părerea Consiliului. Am discutat despre capitolul 4 uh, și a avut o loc un schimb de opinii în cadrul Consiliului între miniștri. Uh, au fost abordate întrebări și teme importante. Lucrurile s-au derulat asemănător cu um, schimbul de opinii de acum. Am vorbit despre definiții ale contractelor, ale termenelor, capitolul 1, capitolul 3, multe state membre au spus că aceste definiții trebuie extinse pentru ca și alte circunstanțe să fie acoperite referitoare la protecția consumatorului. De asemenea, anumiți comercianți uh, s-ar putea să nu respecte aceste dispoziții. Există cazuri individuale um, în care um, contractele sunt negociate în afara spațiului comercial, dar aceste contracte um, devin definitive și sunt negociate definitiv în cadrul uh, companiei respective. Există de asemenea termene în ceea ce privește aceste contracte negociate, termene de 14 zile, este nevoie de prevederi comune în ceea ce le privește pe acestea, s-a spus uh, asta și aici, astfel încât dreptul să fie exercitat. De asemenea, există alte tipuri de contracte care au fost menționate aici, în special um, cele financiare, sau cele care vizează construcția de locuințe, trebuie să se țină cont în acest sens de capitolul 2, 3 și 4, dar per total este vorba despre faptul că aceste contracte în domeniul construcțiilor nu sunt acoperite uh, în ceea ce privește noile construcții, dar uh, sunt acoperite lucrările de renovare. De asemenea, doresc să vă menționez uh, faptul că aceasta este una dintre cele mai importante inițiative din ultimii ani în domeniul protecției consumatorilor și este important să lucrăm împreună pentru a aduce la bun sfârșit aceste lucrări. Uh, um, Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile importante și voi da cuvântul acum uh, raportorului pentru a spune câteva cuvinte de final și pentru a indica următorii pași. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbul de opinii cu colegii și colegele referitor la capitolul 5 mi s-a părut foarte bun. Mulțumesc tuturor pentru observațiile și comentariile interesante. Toate punctele critice exprimate doresc să le introduc în uh, documentul nostru. Mulțumesc uh, în acest sens secretariatului pentru procesul verbal pe care îl ține în timpul ședinței. Voi răspunde la toate provocările cu mare plăcere. Doresc să sintetizez pe scurt ceea ce s-a discutat. Este cât se poate de clar că în acest moment trebuie să avem grijă ca drepturile consumatorilor în contextul armonizării uh, și a pieței unice să nu exagerăm. Propunerea comisiei este una ambițioasă, însă cred că în anumite puncte trebuie să găsim o anumită măsură, astfel încât atât consumatorii cât și statele membre să fie tratate corect. Este cât se poate de clar, uh, domnul Triantifilides uh, are dreptate, uh, este nevoie de o... și această directivă va da o mare protecție consumatorilor, cu siguranță acesta va fi rezultatul. Însă, argumentul că protecția consumatorilor ar avea de suferit în anumite state membre, că ar exista un abuz în acest sens, este uh, oarecum exagerat. Cred că trebuie să recunoaștem cu toții că completarea și definitivarea pieței interne va avea prețul său. Și anume, statele membre vor trebui să adapteze la legislația europeană anumite texte de lege. Însă, schimbul de opinii ne-a arătat că suntem cu toții de acord că statele membre trebuie să uh, aibă o oarecare flexibilitate astfel încât să poată să răspundă și la evoluțiile din propriul cadru legislativ. Însă, pe de altă parte, atât consumatorii cât și uh, companiile și comercianții care deservesc întreaga piață internă uh, trebuie să uh, aibă de câștigat. Uh, s-au numit situația Belgiei și atrag atenția asupra faptului că cu Bruxelles 1 și cu Roma 1, cu aceste regulamente s-a creat un precedent și Curtea Europeană de Justiție ne va spune cum stau lucrurile și în cazul hotelului Alpenstedt, care a fost uh, discutat de curând dar, sintetizând concluziile la capitolul 5, ideea este că nu dorim procedura comitologiei sau a drepturilor delegate, nu dorim liste gri pentru că acestea nu sunt uh, pozitive pentru piața unică în final, însă vom analiza în detaliu și cât se poate de concret dacă în cadrul listei negre nu se poate stabili o anumită bază unitară europeană de um, clauze contractuale interzise în funcție de care să ne orientăm și care să pornească de la dispozițiile existente deja în statele naționale. Nu am respectat în prezentarea mea notițele pe care mi le-am făcut, dar doream să ofer o prezentare de ansamblu. Nu, am, nu am referit la ombudsmanul uh, norvegian uh, din domeniul protecției consumatorului pentru că uh, Um, această problemă trebuie preluată suplimentar. Norvegia nu este membră a Uniunii Europene, de asemenea nu am acordat suficientă atenție armonizării complete, da sau nu. Mereu am spus că avem nevoie de o, armoniz- o armonizare țintită în domeniile în care piața internă trebuie consolidată sau în care uh, și că nu dorim armonizare în uh, zonele în care piața unică uh, nu um, este uh, suficient de consolidată. Împreună cu raportorii din umbră voi pregăti un document pe marginea căruia să lucrăm în continuare. Uh, la începutul aprilie acesta va fi dat, de aceea îl uh, rog pe domnul președinte ca uh, să adresăm o invitație domnului Reding cât se poate de repede după ce comisia va fi uh, votată, astfel încât să putem discuta și cu dânsa pe uh, această temă. Individual s-a întâmplat deja acest lucru. Vă mulțumesc tuturor și sper că vom colabora la fel de bine și pe viitor. Well, thank you very much indeed. Mulțumesc, Andreea Schwab, pentru modul în care ai condus discuțiile pe uh, marginea acestui dosar. Aș dori să reamintesc tuturor celor care participă la această ședință, deputaților, cât și membrilor, că mâine seară vom avea un schimb de opinii cu uh, adunarea franceză națională pe marginea acestui dosar. Uh, va fi o videoconferință, prima, din câte știu eu, în istoria Parlamentului felicit adunarea um, națională cu această ocazie. Sper că va funcționa bine și interpretarea și toate aspectele tehnice. Um, ea nu va avea loc în această sală, ci în 4Q1, în uh, clădirea Antal, Iosef Antal, de cealaltă parte. Sper că veți fi prezenți, că veți participa la această întâlnire, pentru că va fi o ocazie foarte bună de a discuta între noi, raportorul și raportorii din umbră vor fi prezenți pentru a asculta ceea ce au de spus colegii noștri din adunarea uh, națională franceză. Uh, de asemenea, vom organiza o audiere publică în funcție de modul în care se va dezvolta textul. De asemenea, o a doua audiere uh, este planificată cu parlamentarii din parlamentele naționale Uh, vom vedea cum evoluează lucrurile. Vom discuta cu președinția uh, și sigur și doamna Reding va fi invitată să se alăture comisiei noastre cât de curând posibil. Vă mulțumesc pentru această discuție și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și anume un report, raport important privind uh, politica în domeniul concurenței în uh, anul 2008. Domnul uh, reportor Adam Bilan este alături de noi și va putea uh, discuta uh, cu noi despre acest lucru. Cei care uh, părăsesc sala, uh, pe aceștia îi rog să uh, facă acest lucru cât se poate de în liniște pentru a nu deranja lucrările. Mr. Bizarre, Mr. Uh, so if I could ask um, everyone to, uh, to just settle down, if you would please, so we can start. Așa că v-aș ruga să luați loc cât mai confortabil. Este așadar uh, proiectul de aviz de la comisia noastră pentru Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare privind uh, raportul anual privind politica în domeniul concurenței. Raportorii noștri la proiectul de raport, domnul Alan Billen, și am plăcerea să-i dau cuvântul pentru a prezenta acest aviz. Mulțumesc, domnule președinte. Viteza activității noastre la acest aviz este mare, cu adevărat, din cauza calendarului acțiunilor Comisiei Econ. Aș dori să mulțumesc președintelui Comisiei și secretariatului pentru decizia pentru uh, încă o reuniune suplimentară pe 8 februarie în Strasburg, fiindcă e singura ocazie de a face totul la timp pentru reuniunea ECON. În aviz există șapte puncte. La primul punct propun uh, exprimarea satisfacției. Salutăm uh, atenția pe care o acordă Comisia maximizării bunăstării consumatorului. Aș vrea să vă reamintesc că Comisia a consacrat un capitol aparte chestiunilor legate de consumator. Al doilea punct e o prevedere despre IMM-uri poziția acestora. Al treilea punct se referă la legă, unitatea de legătură a Comisiei de la DG Concurență și dialogul cu consumatorii în procesul redactării sau adoptării dreptului consumatorului. Punctul 4 e o chestiune adesea discutată privire la mecanismele de despăgubire pentru victime individuale ale unor încălcări ale legislației antitrust. Această chestiune a fost discutată adesea, de exemplu, de domnul Schwab – întreaga problemă a despăgubirilor colective. Punctul 5 se referă la scutirile în bloc aplicabile acordurilor verticale. Am discutat deja în această comisie. Punctul 6 și punctul 7 se referă tot la scutiri în bloc pentru autovehicule cu motor sau vehicule cu motor. Acestea expiră în luna mai anul curent. Iată de ce v-am sugerat să includem și data de 1 iunie 2010 aici. N-am reușit să acopăr toate propunerile de la raportorii din umbră, dar sper că cele mai importante au fost incluse. Având în vedere viteza cu care trebuie să muncim, trebuie să votăm pe 8 februarie. și mm, limitele de traducere, limita pentru a depune amendamentele este foarte strânsă. Mâine la ora 12 la prânz, așadar îmi pare foarte rău, dar nu eu sunt de vină. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Bilan, pentru aceste puncte foarte importante aceste avize, la care știm că nu avem uh, o lungime nelimitată, dar ați utilizat cât mai eficient uh, spațiul disponibil. Sunt convins că colegii mai doresc să mai adauge cât un element pe aici pe acolo. Avem uh, domnul Schwab, doamna Steiler, dintre raportorii din umbră și domnul Rochefort. O colegă nu este aici, Domnul Trandafilidis, doriți să interveniți altcineva? Mm doamna Tün, dacă dorește, și doamna Rabții, dacă dorește. Dar nu, le oblig dacă nu doresc să ia cuvântul, evident. Doamna Schwab, nu? Și doamna Colucci de la Comisia Europeană, care o să răspundă după aceea, de la DG Concurență. Domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc domnului Bilan pentru foarte bună colaborare și pentru propunerea excelentă. Este o bază bună pentru raport și în Comisia Econ, unde sunt de asemenea raportor din umbră. Uh, săptămâna trecută au existat o serie de discuții împreună cu Comisia um, foarte bună referitoare la um, raportul privind politica în domeniul concurenței 2008. S-a vorbit despre un capitol individual privind uh, raportul între uh, dreptul de concurență și dreptul consumatorilor. Uh, este o idee foarte bună uh, pe care a subliniat-o și domnul Bilan în uh, proiectul de raport. Eu am înaintat un amendament mic în ceea ce privește punctul 4 punct pe care uh, în principiu îl susțin, însă aș dori ca acolo să scrie uh, dar, în principiu, uh, lucrurile merg pe o direcție asemănătoare, așa încât nu am nimic de obiectat în ceea ce privește proiectul de raport și sper să putem vota pe marginea acestuia cât se poate de repede, astfel încât să putem lua decizia și în cadrul Comisiei Econ. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Steiler. Mulțumesc, a, doamna Steiler, acum. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Sunt de acord cu antevorbitorul meu, apreciez și eu raportul dumneavoastră, e foarte concis în ceea ce privește punctul 4 privind uh, recursul colectiv. Lucrurile sunt foarte clare aș uh, formula lucrurile mai ferm în favoarea consumatorului, dar direcția este cea corectă. În ceea ce privește punctele 5 și 6, ați subliniat nevoia acestui regulament privind uh, exceptările pe categorii, tocmai pentru că raportul portul tehnic se referea la cartelul în ceea ce privește uh, parbrizele. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că s-au stabilit niște termene limită. Uh, avem mai puțin de 24 de ore, dar dacă mai sunt amendamente, vom fi dispuși să le analizăm. Mulțumesc, domnul Roșfor, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Bielan pentru munca făcută. Dați-mi voie să spun că domnul Schmidt, care mi-a cerut să-l înlocuiesc în această după-amiază. Apreciază foarte mult activitatea doamnei Sophie Invelt din partea Comisiei și, de asemenea, am apreciat faptul că ați introdus aici o dimensiune referitoare la um, IMM-uri. Foarte importantă din punctul nostru de vedere. Am vrut doar să vă spun că domnul uh, Schmidt, domnul Buzei și cu mine vom depune un amendament prin care vom încerca să fim mai fermi și să cerem ca lucrurile să se facă cât mai repede posibil în ceea ce privește uh, recursul colectiv, care mi se pare un element important în ceea ce privește competiția. O ultimă observație. Domnul raportor uh, abordează subiectul uh, ajutoarelor de stat în contextul competiției echitabile și vreau să spun că am dorit ca aceste ajutoare de stat să fie abordate din perspectiva interesului consumatorilor. În comisia noastră asta trebuie să ne preocupe, mai presus de orice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Roșfort. Domnul Triantafilides. Ca grup mhm. politic, noi criticăm modul în care legislația privind concurența este implementată pe piața internă. Deci am uh, patru sau cinci comentarii referitoare la politica concurenței din 2008. În primul rând, amenziile impuse, sancțiunile impuse cartelurilor. Pe baza acestei politici, Comisia Europeană crede că va încuraja respectarea politicilor din domeniul concurenței pe ansamblu. S-ar putea că așa se, se întâmplă lucrurile, dar după părerea mea nu este suficient. Există companii mari care încalcă legea concurenței și profitul obținut este mai mare decât sancțiunile aplicate și toate aceste lucruri au un impact negativ foarte mare asupra consumatorului și dat fiind că persoanele individuale nu primesc compensații individuale, rămân niște probleme destul de mari. În ceea ce privește uh, reglementarea ajutoarelor de stat, subvențiilor de stat, există păreri conform cărora Europa iese din criză, dar nu trebuie să ne lăsăm înșelați. În economie continuă să existe o criză și consumatorii uh, sunt confruntați cu criza în continuare. Deci trebuie să existe măsuri care să permită statelor membre să-și dezvolte economia. Pe piața energetică, uh, liberalizarea a continuat fără a fi luate măsuri de supraveghere instituțională pentru a ne asigura că companiile energetice respectă normele existente. Faptul că sectorul privat este privilegiat înseamnă că energia nu mai rămâne un bun public, ci un bun privat, ceea ce va duce la creșterea prețurilor. Uh, criza are repercursiuni mari și în domeniul financiar la nivel european. Nu a existat un cadru de supraveghere instituțională în sectorul bancar. În ceea ce privește prețurile produselor alimentare, controlul monopolelor și faptul că există multe putere la nivelul companiilor multinaționale și că există oligopoluri în multe domenii, toate aceste lucruri sunt generate de politica pieței libere pe care o promovează Comisia. După părerea mea, implementarea legislației privind concurența nu este așa de puternică precum ar trebui să fie și comisia trebuie să se gândească foarte atent la aceste lucruri. Grupul meu va depune amendamente în această perspectivă. Mulțumesc! Mulțumesc dacă mai dorește cineva să contribuie. Dacă nu, am să-l invit pe domnul Colucci să facă câteva remarci, doamna Colucci, și să și apoi domnul raportor Bielan va face remarcile finale. Mulțumesc foarte mult. Întâi de toate aș vrea să vă mulțumesc pentru acest raport, domnule Bielan, și pentru comentariile care au fost făcute astăzi aici. Au fost foarte utile pentru raportul anual privind concurența pentru comisie și vreau să subliniez faptul că luăm în considerare în mod foarte serios aceste comentarii, fiindcă trebuie să începem elaborarea raportului anual privind concurența pentru 2009. În ceea ce privește comentariile specifice făcute astăzi, uh, has been appreciated. This is something that we will uh, read. Ex- Scientific. I don't know what um, is. Um, it's better? No. <laughs> Yeah? Okay. Uh, so this is an exercise that we will... Acesta este deci un exercițiu pe care îl vom repeta, însă în fiecare an accentul va fi pus pe un alt aspect. În acest sens, cererea să existe un raport uh, complet cu unitatea noastră Consumer Liaison, vreau să spun că există un dialog adecvat și consultări adecvate în ceea ce privește politicile în domeniul concurenței și de aceea avem o astfel de unitate de legătură cu birourile pentru protecția consumatorilor care a fost creat în 2008. Ce dorim este să avem o legătură mai strânsă cu consumatorii, evident, și uh, cu organizațiile consumatorilor pentru a putea să avem niște informații clare care să ajungă la consumator și la public în general și pentru a avea informații foarte relevante pentru cetățeni și pentru consumatori. Am încercat să facem acest lucru și în acest raport și în următorul raport vom încerca să îmbunătățim uh, raportarea din partea acestei unități de legături cu consumatorul.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 Se pare că sunt niște unde negative din partea mea. În ceea ce privește compensațiile individuale, știu că este un subiect foarte relevant pentru par- Parlamentul European și au fost discuții pe acest subiect. Apreciem foarte mult propunerile și amendamentele dumneavoastră în acest sens. Poate ar trebui să remarc faptul că a existat o rezoluție a Parlamentului atunci când am adoptat Cartea Albă în 2009 și că au fost două aspecte care trebuie subliniate aici. Și anume că trebuie să existe o abordare consecventă și orizontală, într-adevăr, dar această abordare consecventă nu exclude posibilitatea de a utiliza mai multe instrumente și această consecvență nu trebuie să încetinească activitatea la nivelul politicii concurenței. Deci am vrut să menționez aceste două aspecte specifice. În ceea ce privește celelalte elemente menționate aici, privind acordurile verticale, vom continua dialogul cu Parlamentul cu privire la acest dosar, împreună cu regulamentul privind acceptările pe categorii pentru autovehicule. Am avut un grup de lucru în octombrie cu Parlamentul pe acest subiect și cred că avem un dialog foarte bun. L-am avut și îl vom continua, lucru care va fi reflectat și în următorul raport pe acest subiect. Acestea au fost aspectele pe care am vrut să le menționez pe baza comentariilor pe care le-am auzit astăzi aici. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! doamna Colucci. V-am auzit foarte bine, chiar dacă a existat un pic de feedback din partea microfonului dumneavoastră, dar acum l-am reparat. Acum domnul Bielan. Chciałem przede wszystkim podziękować pani i panom posłom za, za ciepło. Bună ziua, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru remarcile interesante, mulțumesc pentru cooperare. Atunci când am uh, redactat acest document, mi s-a părut dificil să țin cont de toate observațiile dumneavoastră, cum ar fi în ceea ce privește cazul, uh, punctul 4, um, câteva dintre um, observații se excludeau reciproc. Sper că voi uh, fi capabil să țin cont de toate amendamentele și că vom reuși să respectăm termenul limită. Sper că până Sper să reușim să votăm înainte ca Econ să se întrunească. Mulțumesc reprezentanților Comisiei, mulțumesc domnului uh, nu numai pentru avizul pozitiv în ceea ce privește raportul, dar și pentru promisiunea sa de a coopera și pe viitor. Sunt uh, bucuros să știu că și Comisia va continua să dialogheze cu Parlamentul pe marginea acestor două regulamente importante. Și mulțumesc uh, și secretariatului a fost o, o acțiune, o, o activitate cât se poate de utilă și am colaborat bine în redactarea documentului. Uh, Mulțumesc! Câteva observații uh, de final din partea mea. Aș vrea să informez pe colegi, în primul rând, în ceea ce privește uh, vot, examinarea parlamentară, în privind uh, modificarea regulamentelor uh, în domeniul vânzărilor, uh, automobilelor. Aceasta se amână până mâine. Se pare că uh, Comisia Econ nu este încă pregătită pentru prezentarea unui raport complet, așa încât va trebui să ținem cont uh, de alte propuneri, cum ar fi o uh, propunere orală, o întrebare orală. Sunt convins că domnul Vilen va fi alături de noi și ne va coordona pe această direcție, alături de alți colegi. Uh, cred că este greșit să nu examinăm și să nu comentăm mai de aproape pe asemenea teme. De asemenea, trebuie să um, încurajăm Comisia Econ să grăbească lucrurile, iar dacă nu uh, poate să facă acest lucru, să ne lase pe noi. Sunt convins că reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare um, sunt dispuși să mă susțină pe această temă. În al doilea rând, aș vrea doar să confirm că termenul de depunere a amendamentelor este mâine la ora 12 cred că putem fi oarecum flexibili. Uh, deci dacă spunem ora prânzului, sunt sigur că secretariatul va fi uh, pregătit să interpreteze acest lucru într-un mod uh, latin. Și aș vrea să confirm încă o dată ceea ce a spus domnul Bielan și anume vom avea o întâlnire specială la Strasbourg pe 8 februarie, luni seara, pentru a vota în mod specific pe marginea acestui uh, aviz astfel încât uh, să fie pregătit uh, pentru Comisia Econ. Dezbaterea va avea loc în a doua sesiune din martie, atunci uh, se va vota în plenar. Cu aceasta încheiem punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Aș vrea să vă reamintesc că ne reîntâlnim mâine după amiază în sala 4Q1 Vă rog, nu lăsați documente în această sală de care aveți nevoie pentru sesiunea de mâine după amiază. Vom începe cu o audiere um, a Parlamentelor Naționale. Sper să fie mulți dintre dumneavoastră alături de noi și apoi uh, va urma videoconferința de o oră cu um, adunarea parlamentară, adunarea națională. Vom avea de asemenea o adunare a coordonatorilor mâine de la ora 9 în camera. Am anulat conferința președinților uh, astfel încât vom avea ocazia de a planifica activitățile noastre viitoare. Cu coordonatorii mă voi revedea mâine în această sală. Vă mulțumesc tuturor pentru participare și închei uh, această ședință.